care prevede un schimb de opinii cu Jan van der Heek. Acest uh, acest schimb de opinii seamănă pentru toamnă uh, avem traducere în toate limbile, mai puțin estoniană și liton, lituaniană. Și vă invit să aprobăm procesele verbale ale întâlnirii comisiei din 3 și 4 mai și de asemenea din 2 și 3 iunie. Dacă nu există obiecții, vă mulțumesc. Și în felul acesta ajungem la un schimb de vederi cu doamna Ankelax care este responsabil, uh, este viceprim-ministru și ministru afacerilor sociale și al sănătății publice și de asemenea uh, un schimb de vedere cu doamna Laruel, uh, ministru pentru agricultură, pentru lucrători independenți și securitatea alimentară. Deci, pentru securitate alimentară și agricultură. Nu știu în ce ordine doriți să interveniți. Avem uh, multe subiecte care ne interesează. De asemenea, vom mai avea raportul doamnei Grostet, de asemenea pachetul uh, farmaceutic doamna McEvans, Matia și Fellner și, de asemenea, informarea consumatorului, raportul doamnei Liotar pe probleme de aliment, noi, alimente noi. Și suntem bucuroși că acum avem ocazia să vă ascultăm. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor, deputați, Președinția belgiană a Uniunii Europene a decis să aibă prima reuniune informală pe probleme de sănătate. Acordăm o mare importanță acestui subiect uh, și um, am avut o discuție în cadrul acestei reuniuni informale privind uh, problematica legată de îmbolnăvirile de cancer. Era normal pentru că peste 3 milioane 200 de mii de oameni pe, la nivel continentului sunt victime ale acestei maladii, mortalitatea este foarte ridicată. Am înțeles și am vorbit despre acțiunile care au fost organizate pe plan european un parteneriat împotriva cancerului. Există o acțiune uh, comună pe care Comisia a propus-o. Deci ce pot să vă spun? Uh, ansamblul statelor membre uh, se realiază acțiunilor care au fost propuse. Cu toții am decis să susținem aceste acțiuni comune. În felul acesta, în toate țările Uniunii Europene va exista un plan de combatere a cancerului um, și uh, demersuri de depistare uh, a acestor îmbolnăviri, inclusiv uh, ale cancerului de coluterin, pentru profilaxia căruia se fac acțiuni. Nu este pentru prima dată că vorbim despre acest subiect, pentru că sub președinția franceză a Uniunii Europene, de asemenea a fost organizată o reuniune informală a Consiliului, care uh, a făcut un exercițiu uh, virtual de prevenire a unei posibile pandemii. Dacă Belgia a formulat solicitări în acest domeniu, să încercăm să avansăm într-o gestionare comună pentru a realiza stocurile de vaccinuri. Am trăit din nefericire și indirect uh, o pandemie recent și Acum, în urma acestei experiențe, cred că nu mai există niciun fel de reținere, niciun fel de rezervă a statelor membre în ce privește organizarea unei platforme comune pentru organizarea unei campanii comunitare de vaccinare. Și cred că în uh, toamna anului uh, acesta vom reuși să organizăm uh, această acțiune. Au existat până acum uh, probleme, a existat o segmentare a pozițiilor față de o reacție la nivel comunitar vis-a-vis -vis de o pandemie, dar cred că în decembrie anul acesta vom putea vedea cum putem uh, administra aceste acțiuni uh, colaborând cu toți cei care sunt direct uh, implicați. Ar fi necesară, din acest punct de vedere, și o legislație specifică pentru uh, sănătatea publică. Iar pe 20 octombrie vom avea o întâlnire în legătură cu um, bolile cronice. Um, vom avea o întâlnire cu personalul de specialitate din domeniul sanitar. Vom cunoaște care sunt problemele în diversele state membre. Vom avea și o conferință în ce privește bolile de nutriție și uh, pe 23 3 și 24 septembrie, de asemenea, vom avea o reuniune privind uh, uh, medicamentele. Vom uh, vorbi despre solidaritatea pe plan european în ce privește asigurarea uh, medicamentelor necesare, de asemenea o reuniune dedicată uh, îmbolnăvirii cu Alzheimer și o conferință în octombrie uh, privind educarea pentru bunăstarea animalieră. Iar acum în ce privește pachetul legislativ, pachetul farmaceutic, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru colaborarea excelentă care ne-a uh, permis să facem uh, progrese în directiva privind farmacovigilența și activitatea comună a fost de bun augur în acest domeniu. Cea de-a doua propunere este legată de directiva privind medicamentele falsificate. Este de asemenea un subiect uh, sensibil foarte important. Am urmărit și activită- activitatea pe care a fost desfășurată de către comisia dumneavoastră. Cred că putem colabora într-o serie întreagă de domenii pentru a putea uh, elimina diferențele care mai există încă în uh, diferitele concepții, definiții, să putem evita paralelismele. Ne știm cu toții că dumneavoastră ați deschis practic un nou șantier de lucru, vânzările prin internet, și cred că uh, este într-adevăr un șantier foarte important important pentru că uh, aproximativ 60% din medicamentele comercializate prin internet sunt contrafăcute. Nu trebuie să neglijăm uh, acest tip de comercializare care este foarte problematic. Textul care uh, a fost redactat de către comisie uh, Uh, trebuie să uh, fie perfecționat și va fi uh, supus atenției Consiliului din decembrie. În timpul președinției belgiene, împreună cu colegii mei, dorim să uh, facem tot posibilul în colaborare cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord european cât mai repede posibil și a, pentru a combate astfel uh, medicamentele contrafăcute și comercializarea lor. În ce privește ă, medicamentele care se eliberează pe rețetă, suntem într-o situație specială. Consiliul nu dorește să discute deocamdată pe ă, textul care ă, vine din partea Comisiei, Uh, care, din păcate, uh, a și fost uh, respins în unanimitate. Iar în cadrul reuniunii informale de săptămâna trecută a Consiliului, m-am sfătuit cu colegii mei. Cred că trebuie relansată discuția asupra acestui subiect pentru a ajunge la un acord. Domnul comisar Dali este conștient de obstacolele care există încă, este dispus să adapteze textul pentru a răspunde astfel și solicitărilor din partea Parlamentului. Deci nu este vorba practic de a retrage acest text, ci de a-l amenda pentru a ține seama de prioritățile pe care eurodeputații le percep. Deci, cam atâtea ar fi de spus despre acest pachet farmaceutic. Va fi un text uh, uh, dificil, uh, va fi un text de importanță transfrontalieră. Deocamdată dezbaterile sunt foarte pasionale. A fost nevoie de patru președinții succesive pentru a ajunge în iunie anul trecut la Uh, un acord, iar textul care face obiectul acestui acord politic încă uh, nu uh, se bucură de susținerea întregului Parlament. Dorința mea este să colaborez mână în mână cu Parlamentul și cu Comisia pentru a apropia punctele de vedere încă divergente pentru a vedea care sunt oportunitățile care există din acest punct de vedere, pentru că întotdeauna când tratezi foarte pasional un subiect, este greu să găsești o formulă care să dea satisfacție tuturor cetățenilor și tuturor statelor membre. Problema este de asigurare finanțării sistemului de uh, sănătate, dar uh, acest lucru va fi evident în interesul cetățeanului. Vom avea și alte texte asupra cărora trebuie să mai lucrăm. Informarea consumatorului în legătură cu uh, alimentele și uh, cred că uh, uh, acum uh, trei săptămâni ați adoptat un raport. Uh, sperăm ca în decembrie, într-o a doua lectură, uh, să se, rezerv, să se rezolve toate punctele încă în litigiu Eh, este vorba aici și de etichete privind eh, proveniența alimentelor, trasabilitatea lor, inclusiv eh, o nouă etichetare a băuturilor spiritoase și, bineînțeles, etichetarea tuturor produselor alimentare, inclusiv a noilor alimente. Este nevoie de o poziție foarte fermă um, și în ce privește clonarea animalelor um, există uh, poziții ușor divergente între Comisie, Parlament, Consiliu, iar la nivelul Consiliului trebuie să luăm atitudine și uh, ne îndreptăm spre o procedură de conciliere în săptămânile următoare. Bineînțeles, pozițiile sunt divergente, dar cred că suntem conștienți și unii și alții că fără a ajunge la un acord, comercializarea produselor provenind din animale clonate nu va fi posibilă. Deci uh, o situație de indiferență sau de tergiversare nu ar putea să fie o soluție fericită trebuie să acționăm în favoarea unui acord. Iată, doamnă președintă, stimați colegi, câteva elemente care ne vor stimula în activitatea noastră din săptămânile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru! Uh, mulțumesc pentru aceste propuneri, pentru deschiderea pe care o demonstrați, pentru observațiile pe care le-ați făcut. Este clar că ne așteaptă o activitate foarte intensă, inclusiv în legătură cu acest ultim punct, animalele clonate. Parlamentul are aici o poziție cât se poate de fermă și noi nici nu dorim să revenim, de fapt, asupra acestui subiect, deci acea echipă de conciliere cred că va avea o sarcină foarte dificilă. Dau cuvântul acum doamne ministru Ruel și după aceea vom deschide dezbaterile, stimați colegi, pentru perioada care, timpul care mai rămâne. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Voi vorbi despre problemele sanitare, fitosanitare și siguranța alimentară noi am încercat în acest domeniu să creăm o politică coerentă. Știți cu toții că gestiunea riscurilor sanitare, sanitare are legătură cu globalizarea schimburilor, cu schimbările climatice, dar totodată uh, și cu concentrarea fermelor de creștere a animalelor, ceea ce duce la necesitatea unei politici a sanitare și la un mai bun acces la prevenire și la analiza riscurilor. Această politică sanitară va continua să fie desfășurată, dar trebuie să aibă costuri acceptabile pentru agricultori. În ceea ce privește uh, accidentele climatice și ele au un impact asupra costurilor alimentației. Criza din 2007 a arătat, într-adevăr, că toate consecințele pericolelor climatice au un efect asupra costurilor alimentelor în Europa. Țineți totodată minte că sectorul creșterii animalelor în Europa depinde foarte mult de importuri de proteine vegetale, unde avem un deficit net. În timpul acestei președinții, aș dori să atrag atenția asupra a trei puncte. Primul se referă la foaia de parcurs pe care Comisia va trebui să o prezinte în ceea ce privește evaluarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile pentru perioada 2010-2015, trebuie să nu punem în pericol sănătatea publică, însă totodată cred că atunci când se produc asemenea accidente, trebuie să putem lua măsuri extrem de repede și de eficient trebuie să adaptăm dispozitivul la riscurile existente și atunci trebuie să fim foarte atenți la reglementările Comisiei și să punem în uh, practică sisteme de evaluare a riscurilor în fiecare etapă. Va trebui totodată să simplificăm procedurile în ceea ce privește siguranța alimentară și riscurile sanitare. Al doilea dosar se va referi la finanțarea strategiei pentru sănătate animală problemă discutată cu ocazia Consiliului din 27 septembrie. Se va vorbi totodată despre evaluarea regimului sanității plantelor. Al treilea dosar, știu că este unul de actualitate. După prezentarea mea știu că veți discuta cu domnul Dali, care vă va vorbi despre raportul său legat de organismele modificate genetic. Este o problemă extrem de complexă și de sensibilă, cu mai multe fațete, cum ar fi punerea în uh, practică, autorizațiile și așa mai departe, însă Consiliul Agricultur, uh, de Agricultură vrea să ia parte la dezbateri, pentru că dacă aceste organisme vor avea impact asupra mod, uh, mediului, va trebui ca aceste impacturi să fie evaluate și trebuie să nu uităm faptul că organismele modificate genetic au o legătură directă cu agricultura și de aceea vom fi foarte interesați de lucrările comisiei dumneavoastră vis-a-vis -vis de raportul comisarului Dali. Avem deja foarte multe reacții, însă președinția belgiană dorește ca acest dosar să progreseze. În sfârșit, alte două informații. Mai întâi, Consiliul de Administrare din Bruxelles din octombrie și, octombrie și organizarea conferinței la care sunteți invitați, conferința cu tema Rolul științei în politica alimentară, care va aborda trei teme, știință și adevăr, uh, Altfel spus, ne vom întreba dacă știința poate deține orice adevăr, apoi știință și democrație, întrebarea fiind dacă putem delega puterea de decizie experților și, în sfârșit, principiul precauției. Sunt sigură că, la fel ca și mine, credeți că aceste trei subiecte sunt foarte pertinente. Iată, doamne președinte, doamnelor și domnilor, nu mai insist, dar îmi va face plăcere să vă răspund la toate întrebările Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru! Sigur că organismele modificate genetic au legătură cu agricultura. Dar nu este singurul element de care trebuie să ținem seama. Prin urmare, dăm cuvântul colegilor noștri, poate în grupuri de câte 5, 2-3 minute de intervenient, vă rugăm. Începem cu François Gostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi adresa în special doamnei ministră responsabilă de sănătate. Ne-ați dat un număr de indicatori vis-a-vis -vis de ceea ce doriți să faceți în timpul președinției belgiene. Uh, în calitate de raportor nu o să vă surprind drepturile pacienților faptul că voi insista asupra acestei probleme spunând că contez pe președinția belgiană și îmi permit cu această ocazie să salut bunele relații pe care le am cu serviciile uh, gestionate de dumneavoastră pentru a da șansele obținerii unui acord politic sub președinția dumneavoastră, fiindcă, după cum a spus și dumneavoastră, a fost nevoie de patru președinții succesive ca să ajungem, grație președinției spaniole, la un acord, deși este prima dată când poziția Consiliului nu se bazează pe prima lectură a Parlamentului European. Este o situație destul de specială și sarcina noastră va fi aceea de a găsi mijloacele de a ne apropia pentru a găsi soluția, pentru a găsi neapărat o soluție, fiindcă pacienții așteaptă această directivă și ea prezintă deocamdată o serie de incertitudini în ceea ce privește rambursarea, accesibilitatea la asistență medicală, îngrijirile transfrontaliere, autorizarea prealabilă, care nu vrem să se transforme într-un principiu sistematic. Și vă reamintesc că această directivă nu vrea să încurajeze îngrijirile medicale transfrontaliere, însă ea vrea să le facă posibile și să asigure calitatea și utilitatea lor. După cum am spus, președinția spaniolă a reușit să ajungă la un acord și contez pe o cooperare optimă cu președinția belgiană pentru a uh, încerca să găsim o poziție comună. Este important ca cetățenii și pacienii, pacienții să beneficieze de o serie de avantaje concrete, respectând competențele naționale în domeniul asistenței medicale. Nu e vorba de a nu respecta principiul subsidiarității, însă v-am vorbit despre autorizarea prealabilă. Ne-am pus multe întrebări în ceea ce privește uh, rambursarea sau așa numita sănătate electronică. Pe scurt, sunt multe întrebări și, doamnă ministru, ceea ce aștept din partea noastră este să îmi spuneți că sunteți la fel de hotărâtă ca și mine să ajungem la o propunere, la un acord care să fie satisfăcător mai întâi pentru Parlamentul European și apoi pentru Consiliu și pentru ca în sfârșit să ajungem la o soluție. Ați vorbit despre contrafacerea medicamentelor. Acest lucru mă îngrijorează pentru că mi se pare că stăm pe loc atunci când e vorba de o criminalitate și, și acest text este așteptat de foarte mult timp și ar fi regretabil să pierdem timp valoros. Și uh, voi încheia vorbind despre revizuirea directivei privind calificările profesionale. Este vorba, sigur, tot de domeniul sanitar. Trebuie să uh, atragem atenția asupra mizei pe care o are această revizuire. Miză pentru pacienți, pentru uh, siguranța acestei asistențe care trebuie pusă pe primul loc. Știu că a avut loc consultări foarte vaste cu privire la acest subiect. S-a luat în considerare părerea medicilor, și atunci, doamne ministru, aș dori să-mi spuneți puțin cu privire la aceste trei puncte, dar mobilitatea pacienților este esențială. Să-mi spuneți care este angajamentul noastră pentru a discuta lucrurile în profunzime și a ajunge la un acord cu noi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vilmot. Thank you very much. Uh, Madam Onkelix. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. În noiembrie ați menționat că se află în pregătire uh, lucrările necesare pentru convenția în ceea ce privește consumul de tutun. Poate puteți să precizați uh, uh, ce anume aveți de gând aici, creșterea impozitării sau ce anume. Dacă odată ce va exista o coordonare la nivel european, veți sprijini uh, introducerea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din uh, tutun pentru a combate astfel evaziunea? <clears throat> Veți uh, analiza și aceste aspecte în uh, state terțe în președinția dumneavoastră? Și, pe de altă parte, știm că că la nivel de Parlament încă nu am reușit să facem ordine în această uh, chestiune, pentru că și membrii de-ai noștri uh, nu respectă întotdeauna toate regulile în vigoare. Și dacă nu facem ceva în acest sens, uh, ni se va submina credibilitatea în ceea ce privește intențiile noastre de a uh, controla consumul de tutun. Mulțumesc. Doamna Delvo. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu aș avea câteva întrebări către doamna Ongelix. Uh, pandemia de uh, gripă în China. Ați menționat uh, acest aspect și uh, spuneați că în cazul unei noi uh, pandemii ar trebui să acționăm împreună mai coordonat. Trebuie să existe contracte publice privind achiziția de uh, vaccinuri. Dar aș dori ca lucrurile să fie foarte bine clarificate, inclusiv în ce privește stocurile obligatorii. Deci aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu aceste aspecte concrete. Iar în ce privește directiva privind privind sănătatea transfrontalieră. Uh, trebuie să atingem un compromis în legătură cu această directivă uh, era uh, necesară existența unei securități juridice pentru pacienți. Dar în clipa de față am impresia că acest document de compromis nu face față și nu răspunde tuturor necesităților de certitudine juridică. Uh, doriți să revizuiți acest text uh, pentru a crea o mai mare uh, siguranță legislativă? Și încă un punct asupra căruia doresc să vă referiți în legătură cu cancerul. Uh, spuneați că aveți proiecte în acest domeniu, dar există și un alt flagel care este uh, SIDA. Și vreau să știu uh, dacă uh, pentru combaterea acestei maladii Europa ar putea să întreprindă pași dorește președinția belgiană să coordoneze mai bine pe plan comunitar uh, activitatea și diagnosticul precoce privind uh, îmbolnăvirea cu virusul HIV? Mulțumesc, Frederic Ries. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mulțumesc și celor două doamne eh, ministre pentru aceste prezentări. Eh, sigur că eh, asemenea prezentări nu au cum să fie decât foarte punctuale, foarte succinte. Dar îi mulțumesc și doamnei Bilmot pentru că a atins problema legată de tutun. Și eu vreau să vă pun câteva întrebări în legătură cu asta poate că uh, trebuie să ne gândim și la uh, pachetul privind donațiile de organe. Și uh, mă interesează dacă președinția, din acest punct de vedere, are preocupări, pentru că acest pachet trebuie cât mai repede posibil să fie uh, disponibil. Există mii și mii de pacienți europeni care sunt în așteptarea unor donatori. Uh, trebuie să ținem seama și de ei. Mulțumesc uh, și doamne Laruel. Uh, uh știu că uh, vor avea uh, loc seminarii uh, pe probleme extrem de importante, independența expertizelor și de fiecare dată în dezbaterile uh, noastre revenim asupra acestei probleme și după aceea uh, problemele legate de combaterea unor pandemii, inclusiv ale pandemiilor de gripă. Deci, sunt o serie întreagă de eh, subiecte care ne interesează, inclusiv organismele modificate genetic, eh, aspectele legate de nanotehnologie, sectoarele transversale, responsabilitățile multiple vis-a-vis -vis de nanotehnologie care începe să devină un subiect major pentru lumea oamenilor de știință și cu aplicații extrem de diverse Există o serie întreagă de uh, acte legislative uh, care implică acum nanotehnologia, nu numai folosirea uh, în uh, produsele cosmetice, cum știm foarte bine. Există o serie întreagă de alte preocupări legate de nanotehnologie și aș vrea să știu care sunt preocupările președinției în acest domeniu. Știm că uh, președinția funcționează foarte coordonat, inclusiv cu Ungaria, care urmează să preia de la Belgia președinția, dar uh, există în clipa de față o așteptare din partea cetățenilor să aibă informații și decizii legate de organismele modificate genetic. Ehm, temerile care există sunt justificate sau nu? Oare președinția belgiană împreună cu președinția maghiară ar putea să reia această discuție pentru ca și la nivelul opiniei publice această dezbatere să obțină vină, până la urmă clarificări. Cred că pe plan european, de asemenea, trebuie să încercăm să abordăm și problemele legate de uh, ecologie mai intens. Mulțumesc, Gilles Paniu. Dragi prieteni, ne face plăcere să ne regăsim în acest spațiu al Parlamentului European, permiteți-mi să vă pun o serie de întrebări sau să fac o serie de observații vis-a-vis -vis de președinția belgiană din următoarele șase luni. Ați abordat uh, problema inițiativei adoptate. Am fost, domnul Peterle a fost raportorul și ni se pare important ca președinția belgiană a Consiliului European să poată pune în, pune în practică o directivă privind aceste politici care sunt foarte importante în cadrul Uniunii Europene pentru a permite armonizarea politicilor de prevenire uh, în ceea ce privește lupta împotriva cancerului. 2. Lip, uh, gripa H1N1. În cadrul Parlamentului European, în ultimele săptămâni, a avut loc o întreagă dezbatere între uh, noi, cei care am dorit uh, crearea unei comisii de anchetă, dar biroul Parlamentului nu a dorit crearea acestei comisii și, prin urmare, cred deși, că, uh, deși mă înclin în fața acestei decizii, ne-am înșelat, am procedat greșit. De ce? Pentru că tocmai principiul precauției în raport cu alte pandemii care, din nefericire, vor apărea în viitor și ținând seama de scandalul cu care ne-am confruntat în Europa și cu acest cuvânt, pandemie, care nici nu a existat în trecut, am avut uh, o epidemie doar, poate o epidemie sezonieră, dar lucrurile s-au agravat în acești uh, ultimi ani, deci cred că următoarele, perioade, următoarele luni vor trebui să permită uh, președinției belge să ia dispoziții pentru a evita ca opinia publică europeană în viitor să poată aminti uh, de aceste principii uh, ale precauției uh, spunând că noi uh, nu le-am luat în serios. 3. Problema uh, bolii Alzheimer, care este un uh, flagel major al viitorului, nu doar în ceea ce privește speranța de viață, dar și ținând seama de toate statele membre ale Uniunii Europene și cred că este momentul să facem o serie de propuneri pentru a armoniza și în acest domeniu acțiunile noastre de luptă împotriva acestei maladii, care devine de, din ce în ce mai uh, importantă în număr. 4 și o să mă opresc imediat. Este vorba de îngrijirile medicale transfrontaliere. Eu uh, și colegii mei vicepreședinți ai uh, acestei uh, eurometropole știm că aceste îngrijiri uh, transfrontaliere au, sunt foarte importante, atât în ceea ce privește Uniunea Europeană, dar nu trebuie să uităm de acest turism medical. Și, de asemenea, trebuie să stabilim și aici o politică de armonizare. Și închei vorbind despre discuțiile care au loc în prezent, în lucrările comisiei noastre, suntem pe cale să găsim compromisuri în cadrul acestei directive privind uh, publicitatea vis-a-vis -vis de medicamente și informarea pacienților în Europa și cred că ar fi bine ca președinția belgiană uh, a Consiliului să ne dea acordul cu privire la acest subiect. Doamne ministră, aveți o serie întreagă de întrebări. Vreau doar să mă asociez întrebării puse de Frederic Lis și de Gilles Parneu vis-a-vis -vis de, pe de o parte, problema vaccinurilor H1N1 și, pe de altă parte, în manieră mai generală, de expertize. Este un subiect care apare frecvent. Este vorba de încrederea pe care o putem avea în avizele pe care le dau experții. Noi, ca deputați, ne confruntăm cu aceste probleme, bănuiesc că și miniștrii o fac, iar uh, cetățenii europeni la rândul lor. Este evident că nu lucrăm într-o societate bazată pe încredere atâta vreme cât nu am pus pe masă condițiile clare ale unei expertize. Mă bucur că ați vorbit și dumneavoastră, doamnă ministru, despre discuțiile legate de problema adevărului uh, științei, chiar dacă acest lucru poate crea foarte multe dezbateri filozofice, însă este vorba de, până la urmă de o problemă gravă de încredere. Atunci când am solicitat o comisie de anchetă, și aceasta nu a putut fi creată. Este vorba de un element suplimentar de neîncredere. Trebuie să știm cine, ce și de ce dă un aviz. Pentru că dacă la următoarea epidemie lucrurile nu vor merge corect, vom avea dificultăți cu populația europeană fiindcă ea nu va avea încredere în ceea ce facem noi. Aceasta este prima problemă și ea se aplică la H1N1, dar și la multe alte domenii. În al doilea rând, vis-a-vis -vis de problema organismelor modificate genetic, cu toții suntem interesați de care este poziția Consiliului în ceea ce privește propunerea Comisiei vis-a-vis -vis de așa numita renaționalizare a autorizațiilor de cultură agricultură pentru că este vorba despre această utilizare de cultivare a organismelor modificate genetic până la urmă. Bon, merci euh, pour euh, vos Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră foarte interesante și care arată totodată că avem foarte mult de lucru împreună în săptămânile care urmează. Știu, doamnă Gostat, cât de mult vă implicați în uh, încercarea de a găsi un consens vis-a-vis -vis de mobilitatea pacienților și uh, îngrijirile transfrontaliere. Cred că știți foarte bine care este dorința colegilor mei și a mea în ceea ce privește această deschidere pentru ca toți cetățenii europeni să aibă acces la îngrijiri medicale echivalente, însă, totodată, cum spuneam mai devreme, trebuie să țineți minte și că dorim să creăm un sistem de servicii accesibile tuturor și de înaltă calitate. Și domnul Depărniu a ridicat această problemă a turismului medical, pe care nu vreau să o ascund pentru că am exemplul Belgiei, o țară pe care o cunosc foarte bine, unde această problemă se ridică adesea. Dorința mea este să încerc să ajung la un acord. Știu că au început deja contacte și o să mă implic personal, de, pentru că doresc într-adevăr să ajungem la un acord. Și ați vorbit despre sistematizarea autorizațiilor prealabile. Aveți dreptate. Nu este vorba de voința ca aceste autorizații să fie făcute automatizat. Uneori este obligatoriu, alteori nu este. Știți că și Curtea de Justiție a deschis uh, această cale și chiar și Parlamentul European uh, a emis considerații în ceea ce privește sistemul de autorizații prealabile care să permită o transparență tuturor statelor. Deci, nu doresc să mă limitez la acordul politic din iunie. Știu că marja mea de manevră este foarte limitată, însă cred că este posibil și vreau să îmi reafirm hotărârea de a ajunge la un acord. În ceea ce privește contrafacerea medicamentelor, sunt uh, de acord și sunt în favoarea progresului. Este evident că dacă nu facem nimic, am văzut uh, în cazul eparinei și altor medicamente că dacă nu facem nimic în ceea ce privește contrafacerea medicamentelor, mai ales pentru a împiedica tot ceea ce se întâmplă pe internet, punem în pericol viața și sănătatea cetățenilor noștri. Deci avem această obligație, avem această obligație morală de a progresa. Uh, eu am spus că Parlamentul European are o, problem, are o poziție foarte hotărâtă în ceea ce privește în, uh, ca, nevoia ca textul să abordeze și problema internetului, o chestiune nouă și foarte importantă și Comisia și uh, Consiliul vor trebui să ajungă la, la un acord și dorința mea este să o facem. Deși deci aici am o poziție foarte hotărâtă. În ceea ce privește calificările calificările profesionale, v-am spus că va avea loc o conferință în septembrie. Vom lucra cu diverse organizații de profesioniști lucru, lucrările de pregătire sunt în curs de desfășurare și vreau să lucrez și cu colegii mei de la uh, ocuparea forței de muncă. Pentru că ai, perspectivele sunt foarte multe, opticile sunt diferite, dar cred că la această conferință vom reuși să propunem uh, câteva idei noi. În ceea ce privește tutunul, vom avea, loc, uh, vom avea o reuniune la Punta Este în cadrul Convenției pentru Controlul Tutunului. Lucrăm cu Comisia pentru a stabili o poziție comună în cadrul acestei reuniuni și sunt de acord cu poziția noastră și aici. Vom încerca să integrăm aceste priorități în poziția uh, noastră comună, iar în ceea ce privește fiscalitatea, um, acest subiect depășește puțin uh, competența uh, de sănătate publică. Ceea ce e păcat. În ceea ce privește SIDA, Există conferința de la Viena săptămâna viitoare. Acolo se va pune accentul pe depistarea timpurie, pe nevoia de medicamente. Apoi, la 1 decembrie, avem Ziua Internațională pentru SIDA și acolo voi, vom discuta foarte mult despre această depistare timpurie. În cadrul reuniunii informale am discutat și o altă problematică, nu știu dacă ați discutat-o și dumneavoastră, este vorba de donarea de sânge, în special problema donării de sânge de către homosexual legată în special de uh, uh, SIDA. Este o problemă gestionată diferit de statele membre și cetățenii europeni o privesc diferit. Este vorba de a nu face discriminare, de a garanta siguranța, diverse chestiuni foarte dificile și am rugat Comisia să lucreze asupra acestui subiect cu statele membre pentru a încerca să uh, creeze o poziție comună care să ne fie de folos tuturor vis-a-vis de pandemia de gripă H1N1. Ați vorbit mai mult despre acest lucru. Eu sunt pentru transparență completă. În ceea ce privește Belgia, acum nu mai vorbesc uh, în calitate de președinte a Consiliului, ci fac o mică paranteză. Am solicitat să lansăm un întreg proces de audit extern, pentru că uh, eu cred că e nevoie de o transparență totală în acest domeniu. Am spus și repet, am suferit de o fragmentare a responsabilităților în gestionarea acestei pandemii. Când văd felul în care am gestionat negocierile cu firmele farmaceutice, văd că lucrurile nu sunt deloc bune mai ales din punct de vedere economic. Sunt clauze care ne-au fost impuse, care poate nu ar fi trecut dacă am fi negociat cu toții același contract. Putem merge chiar mai departe. Într-o discuție liberă, așa cum este cea de astăzi, trebuie să ne gândim la două țări limitrofe. Una care propune vaccinare doar pentru grupurile expuse riscului, aceasta a fost cazul Belgiei, și alta care propune vaccinarea întregului uh, public. Și atunci, întrebarea este cum se rezolvă problema. E subsidiaritate și așa mai departe, dar vorbim despre gestionarea unei pandemii, chiar dacă și acest termen pune probleme. Și chiar am vorbit cu reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul acestei reuniuni informale, dar toată lumea la un anumit moment a vorbit doar despre acest lucru, se uita pe internet, să vadă ce se întâmplă peste tot și atunci cum să înțelegem aceste gestionări diferite de la un stat la altul în ceea ce privește comandarea și depozitarea vaccinelor sau diferențele uh, între medicamentele pentru uz uman și medicamentele pentru uz veterinar, deci avem foarte multe de reglementat. Și atunci, am discutat cu cei de la Organizația Mondială a Sănătății pentru a găsi un mod de a fi mai transparenți și ați avut acolo și un reprezentant al Parlamentului European care a pus o mulțime de întrebări uh, reprezentantului uh, Organizației Mondiale a Sănătății, la fel ca și membrii Consiliului, iar comisarul Dali a spus că va propune o platformă comună pentru, mai ales pentru comanda de vaccinuri, dar totodată că va lucra din nou asupra unui, uh, unei gestionări europene comune în cazul unei pandemii și i-am cerut să facă acest lucru după prezentarea raportului de către OMS. Cred că acest lucru se va întâmpla în ianuarie anul viitor pentru a putea beneficia de toate concluziile a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni în acest sens. Uh, subliniez uh, că toată activitatea realizată, în special sub președinție spaniolă, cu Parlamentul European, ă, a fost un, vis-a-vis -vis de donarea de organe, a fost una dintre prioritățile noastre și sunt foarte mulțumită de cum au evoluat lucrurile. La fel și vis-a-vis -vis de problematica nanomaterialelor și ea foarte prezentă în directiva privind noile alimente. Uh, în ceea ce privește informarea și publicitatea, pot să vă spun că atunci când am vorbit în cadrul reuniunii informale, cu ușile închise chiar, membrii Consiliului au fost deschiși pentru discuție și acest lucru în sine a fost un progres. A existat o adevărată voință de a găsi o uh, definiție mai bună pentru informare pe de o parte și publicitate pe de altă parte, însă, din nou, trebuie să vă spun că toți membrii Consiliului au spus atenție, trebuie să avem grijă la informațiile comercianților față de publicitatea care merge împotriva pacienților sau împotriva informațiilor de bază. Mulțumesc. ministru. Mulțumesc, doamnă ministru. Și acum îi dau cuvântul doamnei Laruel. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi voi uh, răspunde doamnei Rize atunci când uh, ai o asemenea expunere, nu pot să tratez lucrurile exhaustiv, dar înțeleg care este atenția față de problematica nanotehnologiei. O tehnologie care nu va avea, evident, numai activ eh, efecte negative, dar eh, trebuie să creăm garanții pentru securitatea alimentară. Și noi uh, vom organiza împreună cu Comisia o conferință specializată pe problema nanotehnologiei pe 24 noiembrie anul curent și bineînțeles că toți membrii Comisiei dumneavoastră care sunt interesați vor putea să participe. Ne întrebăm dacă legislația existentă este suficientă, este pertinentă pentru că implementarea nanotehnologiei încă uh, lasă câteva întrebări deschise. După aceea trebuie să existe și un control uh, în legătură cu această tehnologie. În ce îi privește pe experți? Este clar că, indiferent de uh, tema abordată, trebuie să existe o încredere între cei care iau deciziile și experți iar experții trebuie să aibă ocazia să se pronunțe pentru că uh, trebuie să existe această protecție, această funcție de umbrelă pe care expertizele solicitate uh, trebuie să o creeze. Iar în ce privește OMG-urile, organismele modificate genetic, în Belgia este nevoie de uh, elaborarea de autorizații speciale pentru comercializarea organismelor modificate genetic și uh, în contextul uh, încrederii cu uh, cei specializați în biosecuritate. Deci trebuie să instaurăm și sau, sau să restaurăm încrederea în legătură cu aceste subiecte și uh, în ce privește organismele modificate genetic, um, am să vă spun că noi am avut ieri o reuniune. Astăzi așteptăm raportul domnului Dali. De câte ori discutăm uh, organismele modificate genetic uh, cu specialiștii în uh, direcția agri, există dezbateri. Dar Există state membre care votează împotriva unui anume organism modificat genetic. Altele care consideră că prezența lui uh, este în cantitate neglijabilă ca atare, uh, nu uh, trebuie neapărat să se țină seama de prezența acestui OMC. Comisarul Dali propune să se aplice principiul subsidiarității vis-a-vis -vis de organismele modificate genetic. Sigur că se așteaptă poate din partea Belgiei de asemenea să aibă o poziție și trebuie să realizăm, de fapt, că astăzi subsidiaritate 100% nu poate să existe, pentru că statele membre au dreptul să interzică un anume produs. Dar dacă luăm exemplul Austriei, de pildă, au o legislație atât de strictă încât anumite organisme modificate genetic sunt de facto interzise, deși um, nu există din acest punct de vedere o legislație explicită. Deci există practic 27 uh, de politici agrare naționale situația actuală nu este optimă, dar în continuare trebuie să ne bazăm pe principiul subsidiarității. Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Dagmar Roth-Berend, dacă se poate, doar pentru două minute. Bun, dacă nu, atunci trei minute. Este aproape imposibil. Uh, posibil ar fi doar dacă n-aș mai spune nimic despre OMG-uri. Aș dori să mă refer la sănătatea publică și aș dori pentru început să vă laud că organizați un consiliu informal pe tema demenței și Alzheimer, care constituie o, un mare pericol pentru societatea noastră, în care în statele membre se face mult prea puțin și se cheltuie mult prea puțin. Din păcate, ă, acest consiliu informal probabil nu va duce la un ecou ă, corespunzător în statele membre. Aș dori să mă refer la o temă care se potrivește în ceea ce a spus dumneavoastră. Al, uh, medicamentele contrafăcute și uh, serviciile medicale transfrontaliere. Uh, Medicamentele falsificate, ați spus că aici trebuie să elemente de siguranță, în special pentru uh, internet. În ceea ce privește serviciile medicale transfrontaliere, acolo ați spus că trebuie să existe servicii echivalente, iar informarea uh, pacienților trebuie de asemenea să fie corespunzătoare. Linia care însă se constată că e valabilă în Consiliu uh, este în general cea economică. Statele membre au uh, temerea că toate aceste măsuri vor uh, costa mult prea mulți bani. Asta în cazul măsurilor de siguranță pentru vânzarea medicamentelor pe internet, la fel și în cazul serviciilor medicale transfrontaliere. Eu sper ca dumneavoastră să puneți în centrul atenției ceea ce este cu adevărat esențial și anume omul și interesele pacienților. În ceea ce uh, privește serviciile medicale transfrontaliere, la care se referi François Grostet, aș vrea să mai adaug ceva. Da, sunt de acord cu accesul la uh, servicii medicale echivalente. Reprezintă un aspect important, însă acele state membre care îndrăznesc să vorbească despre acest lucru, trebuie să se asigure că și în cadrul Uniunii Europene există astfel de uh, servicii medicale echivalente, pentru că există standarde uh, foarte diferite de servicii medicale și uneori este chiar o rușine, pentru că uneori uh, am uh, aștepta astfel de servicii în state în curs de dezvoltare. De aceea trebuie să spunem că oamenii din Uniunea Europeană, indiferent de unde locuiesc, trebuie să-și poată alege liber uh, medicul și trebuie să beneficieze de servicii medicale de calitate. Nu, nimic altceva uh, a spus, a uh, spus Parlamentul European. Am spus că statele membre trebuie să aibă posibilitatea să își facă o planificare, etc. Și v-aș ruga să um, încercați să uh, îndepărtați din centrul atenției această preocupare majoră cu uh, povara economică uh, aferentă. Eu cred că în ambele uh, cazuri menționate am putea găsi o soluție la nivel european, aici fiind vorba de medicamente contrafăcute și de servicii medicale transfrontaliere, cum e cu informațiile pacienților, nu știu, este o temă controversată, cu multe emoții, dar sper că vom putea să liniștim oarecum spiritele și uh, să găsim și aici o, o soluție pentru a ne ridica la nivelul răspunderi pe care o avem față de cetățenii noștri. Urmează Antonia Pavnova. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu foarte succintă. Am două întrebări jumătate. Prima se referă la bolile cronice V-ați referit uh, uh, la acestea în prezentarea dumneavoastră, enumerându-le printre priorități. Întrebarea mea, vă veți concentra asupra anumitor boli cronice, asupra celor care au un impact semnificativ din punct de vedere economic sau social și, în plus, avem 100 de milioane de cetățeni care au deficiențe la nivelul mușchilor și scheletului, ceea ce duce la foarte multe concedii medicale, uh, reprezentând 240 uh, de milioane de euro datorate uh, lipsei de productivitate și absenței de la servici. Întrebarea mea este În ceea ce privește sănătatea mentală, aceasta a fost o chestiune pusă în centrul atenției de președinția spaniolă veți, uh, aveți în vedere ceva uh, aici, în special în ceea ce privește uh, sinuciderile, pentru că știm că în Belgia există cea mai înaltă rată de sinucideri. Mulțumesc! Merci. Peter Lise. Mulțumesc, uh, Peter vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am trei puncte succinte, de fapt întrebare adresată doamnei Onkelix. În primul rând aș dori să sprijin cele spuse de François Grostet și Dagmar Rotberent în ceea ce privește drepturile pacienților. M-aș referi la trei puncte specifice, însă, în unde noi am adoptat uh, amendamente în Parlamentul European și care nu se regăsesc în poziția comună și de aceea rog pe doamna ministru să reia această temă. În primul rând, de bolile rare. Pacienții care suferă de astfel de boli au un interes mai ridicat decât alții în aceste servicii medicale transfrontaliere. Acest lucru nu se regăsește în poziția comună. Trebuie așadar să reluați această idee din poziția Parlamentului. În ceea ce privește serviciile uh, medicale și aici uh, s-a vorbit de subsidiaritate, e într-adevăr o competență a statelor membre și aici ne-am îngrijit că aceasta să nu fie încălcată. Și în al treilea rând, așa numitul voucher, am spus că acolo unde este nevoie de tratamente super specialitate să fie nevoie de o aprobare prealabilă. Dar dacă pacientul trebuie să-și obțină o astfel de uh, aprobare prealabilă, nu putem să-i spunem pe urmă că uh, trebuie să plătească singur. De aceea ar trebui să primească un fel de voucher, un fel de uh, garanție că aceste costuri, dacă au fost aprobate pentru aceste tratamente complexe, uh, vor fi și suportate. S-a vorbit și despre medicamentele contrafăcute, a existat o dezbatere foarte aprinsă și aici în comisie și în cadrul grupului meu politic. Iar în ceea ce privește reimporturile, am ajuns la concluzia că nu vrem să le eliminăm de tot, și pentru că în momentul de față mai sunt necesare pentru a stabiliza costurile din sistemul sanitar. Însă ne-am întrebat și noi de ce există o situație atât de diferită pe piața medicamentelor, diferite uh, prețuri, diferite uh, mărimi ale ambalajelor care nu par a corespunde niciun fel de criterii riguroase și mai degrabă coincidenței. Întrebarea este dacă veți uh, lucra la o piață uh, internă a medicamentelor, sigur nu veți reuși în șase uh, luni, dar poate veți da un impuls. Și în ultim punct, donațiile de organe. Am fost pentru astfel de donații în Parlamentul European, însă există și latura întunecată, și anume comerțul ilicit cu astfel de organe și uh, chiar uh, crime pentru donări de organe și de aici, de aceea v-aș ruga ca în discuțiile cu uh, China, atât dumneavoastră cât și Comisia, toți cei care pot face acest lucru, să includă pe agenda și acest punct. Mulțumesc, doamna Estela. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să adresez întrebările mele doamnei Onkeling. Să vă mulțumesc în primul rând pentru venirea dumneavoastră și prezentarea susținută. Eu aș dori să mă refer la directiva cu privire la serviciile medicale transfrontaliere. În acest context, e nevoie să se evite acest uh, turism uh, medical, pe de altă parte, trebuie respectat și principiul subsidiarității. În plus, sistemele sanitare trebuie să rămână finanțabile la o bună calitate. Știm cu toții că avem uh, sisteme sanitare diferite în 27 de state membre. Unele se bazează pe un sistem uh, general de asigurări, iar altele sunt uh, universale și se bazează pe planificarea și finanțarea din uh, fonduri publice. De aceea se pune și întrebarea acestei aprobări prealabile. Acest uh, lucru ar înlesni și planificarea și finanțarea. Dar în cazul acordului care a fost semnat, S-a spus că aceste autorizații prealabile uh, nu vor fi cerute decât în cazuri uh, rare și speciale. Ceea ce ne îngrijorează, pentru că uh, ne întrebăm care va fi calitatea serviciilor medicale în anumite state membre pe viitor. Apoi o doua întrebare. Care este situația îmbolnăvirilor reumatice. Există foarte multe astfel de uh, boli în, la nivelul populației europene, ceea ce uh, duce și la costuri ridicate. Există boli, de exemplu, care fac ca uh, oamenii să fie des uh, bolnavi și mult timp bolnavi sau chiar să nu mai poată lucra deloc. Dacă această boală este depistată din timp și tratată corespunzător, poate să se evite această evoluție negativă. De aceea întrebarea mea, dacă președinția belgiană intenționează să aibă vreun uh, domeniu. Spuneați că în timpul președinției belgiene se dorește o inițiativă cu privire la îmbolnăvirile reumatice și de aceea am vrut să știu dacă ceea ce ați spus la momentul respectiv va fi și pus în aplicare. Mulțumesc, uh, domnul Christoph Fellner. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început, aș dori să spun că trebuie să-i dau dreptate domnului Dacparot Parent. Și anume, Consiliul nu are voie să uh, motiveze uh, din, uh, cu, cu costuri aceste aprobări sau posibilitatea pacienților de a apela servicii medicale în altă parte a Europei. Aș avea o întrebare legată de pachetul medical care a fost uh, discutat și noi aici în comisia noastră am fost cu toții de acord că perspectiva pacientului nu prea apare aici. Când am tratat această chestiune aici, am avut uh, nevoie de premizele pentru o activitate constructivă și sperăm că ne va parveni o propunere uh, bună și sper că vom putea, colo- putea colabora cu președinția belgiană și asta în mod constructiv, pentru că ar fi păcat dacă ar fi reamânat acest uh, subiect și sper de asemenea, sper că nu va trebui să așteptăm alți 10 ani pentru o propunere, pentru că pacienții europeni au nevoie de informații cu privire la medicamente și, și le caută pe internet, dar acestea sunt informații necontrolate și uh, ar fi foarte rău dacă acest lucru va continua. De aceea sper că Consiliul va continua acest subiect și Sper de asemenea că în sau mă bucur că în reuniunea Consiliului a avut loc o discuție constructivă și așteptăm uh, propunerile în acest sens aici în Parlament pentru a putea trata cât se poate de repede această chestiune. Cred că în această privință la noi există un consens mult mai mare decât uh, uh, în cazul Consiliului. Pentru că cu toții vrem să limităm publicitatea și vrem ca rolul pacientului să fie sporit, însă ceea ce nu ne dorim este să nu se limiteze accesul pacienților la informații pentru a scădea costurile. De aceea, ă, credem că publicitatea ar trebui limitată, dar avem nevoie și de ceva mai concret. Euh, Madame la ministre, si vous voulez bien répondre à... ce. doriți să răspundeți. Mulțumesc, doamnă ministru. Vă dau cuvântul să răspundeți acestei serie de întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am angajat să fac tot ce se poate pentru a obține, alături de dumneavoastră, un acord pentru îngrijirile transfrontaliere. Uh, care vă ocupă foarte mult din activitate, din entuziasm, din voință. Dacă va fi sau nu ușor, nu spun că va fi ușor. Da, știu că ați fost foarte atentă la interesul pacienților. Este evident că acest lucru trebuie să fie punctul de plecare. Interesul tuturor pacienților europeni este un lucru evident pentru mine. Însă este adevărat că în fiecare stat membru există un sistem de uh, sănătate și acesta este diferit. Mai mult decât problema chestiunilor financiare, este vorba de diferențele dintre sisteme care pun probleme. Uh, o să vă spun câteva cuvinte despre sistemul belgian pe care probabil îl cunoașteți deja. Știți că am investit foarte mult în acest sistem. Mi s-a spus că poate trebuie să mai, investim mai puțin. Creșterea e anuală mai mult decât e nevoie pentru inflație. Vă imaginați, acest lucru se întâmplă de mai mulți ani. Pentru noi nu e vorba să facem economii cu orice preț. Noi investim pentru calitatea serviciilor și pentru accesibilitatea lor. Noi avem un sistem foarte bine reglementat, accesibil tuturor și într-un spital, oricare ar fi acesta, familia regală și oamenii fără adăpost beneficiază de absolut aceleași drepturi. Dar sistemele sunt diferite și plecăm de fiecare dată de la această diferență. Încercăm să evităm de la de patient. Bon. Încercăm să evităm să creăm lucruri care să fie în detrimentul pacienților dorința există să ne deschidem tuturor pacienților. Nu e vorba de un protecționism financiar, dar vrem să facem astfel încât acest lucru să fie un beneficiu pentru pacienții europeni, fără a lucra în detrimentul unui sistem care este bun pentru pacienții belgieni, de exemplu, și cred că toți colegii vor vorbi la fel. Sunt convinsă că se va putea ajunge la un acord. Știu că este delicat, mai ales în ceea ce privește autorizațiile prealabile, a plății prealabile și așa mai departe. Știu că nu e simplu și poziția e foarte hotărâtă, chiar și în cadrul Consiliului. Însă, în acest moment, Acum că am ajuns uh, la acest acord politic în iunie, suntem la început, însă eu chiar sunt de partea Parlamentului și vreau să obținem acest acord în beneficiul pacienților. Asta pot să vă spun cu siguranță că sunt total dedicată acestui subiect. Nu am discutat uh, aceast- despre problema suicidului pe de altă parte. Este adevărat că în anumite zone ale țării avem planuri foarte ambițioase pentru că ne confruntăm într-adevăr cu această problematică. Însă există o conferință în acest uh, sens pentru uh, maladiile cronice și la nivel european se constată că în acest domeniu, este evident că solidaritatea europeană are sens. Accesul la inovație, după cum am spus mai devreme, în cazul acestor maladii și al bolnavilor care suferă de ele, este o problemă majoră. Avem, de exemplu, în cazul nostru, un sistem de rambursare a medicamentelor, dar trebuie ca firmele să, fie, să solicite ca medicamentele respective să fie supuse rambursării și constatăm din ce în ce mai mult că pentru anumite medicamente firmele nici nu mai cer această rambursare. Deci avem dificultăți chiar și atunci când e vorba de a interveni în profitul pacienților. Cred că trebuie să mergem mult mai departe la nivel european în acest sens pentru a găsi un sistem care se cuprindă pe acești bolnavi în ceea ce privește accesul la medicamente și vom avea inițiative plecând de la respectiva conferință. Euh, Privim bolile rare, dar vom avea, cum am spus și o conferință pentru bolile cronice. Doi parlamentari au spus că e vorba și de un aspect economic în ceea ce privește accesul la uh, ocupare sau uh, păstrarea uh, locului de muncă în cazul acestor persoane, dar vom lucra și în acest uh, domeniu, concentrându-ne în special pe accesul la îngrijiri și costul îngrijirilor pentru aceste boli cronice. Cum am spus, conferința va avea loc la începutul lunii octombrie. Am spus deja. În ceea ce privește informarea, mă întrebați dacă vreau. V-am spus, există dificultăți uh, în a defini informația, pe de o parte publicitatea, pe de altă parte responsabilitatea puterilor publice și a firmelor private și spuneți, bun, știm care sunt dificultățile, dar trebuie să progresăm. La fel cred și eu. Și atunci mi-am stabilit prioritățile și, și acest lucru face parte dintre ele. Iată, domnule președinte și dragi colegi, aș vrea să vă spun și ce facem la nivel intern vis-a-vis -vis de fiecare punct, dar nu pot să fac acest lucru. Însă am simțit în ultimele întâlniri ale Consiliului European pe domeniul sănătății publice că, în ceea ce privește pachetul legislativ citat, uh, și pe care l-ați amintit, am simțit că există voința ca lucrurile să progreseze în colaborare cu activitatea excelentă pe care o realizați dumneavoastră în cadrul acestei comisii a Parlamentului. Prin urmare, voi încerca să vă susțin toate pozițiile în acest sens. Vă mulțumim pentru deschiderea dumneavoastră, doamnă ministru. Doamna Laruel, nu au fost întrebări în ceea ce vă privește. Prin urmare, reiau seria intervenienților. Sara Lutford are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu sunt implicată în uh, problematica bolilor uh, cronice așa cum a spus și doamna Paranova, colega noastră, și noi uh, lucrăm în cadrul unei alianțe a, croni- a bolilor cronice pentru oamenii care suferă de uh, diabet uh, și cancer. Mă bucură faptul că președinția pune pe tapet această uh, chestiune a bolilor cronice Înțeleg că conferința este planificată pentru luna octombrie, deși se pare că este o săptămână de Strasburg. Sper că... Cred că președinția belgeană și-ar dori să fim aici într-o săptămână de plenară, dar din păcate nu vom putea fi. Întrebarea mea specifică însă este următoarea. În uh, septembrie 2011 va avea loc o întâlnire la nivel înalt a Națiunilor Unite cu privire la bolile uh, necomunicabile cronice. A existat un fel de sesiune specială în acest an pe această temă. Și informațiile mele informale sunt că Națiunile Unite vor desemna două state membre ale Națiunilor Unite să pregătească această conferință. Mă întreb dacă aveți informații în acest sens, dacă s-a început planificarea pentru această de conferință pentru că, într-adevăr, am avea nevoie de o reprezentare coordonată a Uniunii Europene și ar fi bine dacă uh, noi am putea fi una din uh, țările care pregătește această conferință. Mulțumesc foarte mult, Sara. Iar acum, domnul De Rossi. Mulțumesc. Uh, și, și eu voi interveni, doamnă ministru, asupra chestiunii nivelurilor minime de asistență sanitară, care știu că este o problemă importantă, știu că e vorba de costuri, însă nu putem să nu garantăm tuturor uh, cetățenilor noștri un nivel minim. Fiecare stat pe urmă, poate majora aceste uh, standarde minime în funcție de propriile alegeri și posibilități. În ceea ce privește alimentele, aș dori să am o clarificare din partea președinției, pentru că în cadrul negocierilor pe care le-am avut în trialog am discutat, uh, s-a vorbit și de interzicerea cărnii din animale clonate și asta oarecum intră în contradicție cu uh, poziția uh, depun acum a Comisiei și a Consiliului, dar uh, poziția noastră e una clară și nu ne dorim o negociere aici, de aceea întrebarea mea care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește OMG-urile. Aici suntem pe deplin de acord cu ce va prezenta comisarul de resort. În acest sens, fiecare țară trebuie să decide singură ce produse pot fi cultivate într-o țară sau nu, în acest caz și um, organisme modificate genetic. Acum, în ceea ce privește IMM-urile și tema ocupării, forței de muncă, aș dori să mă refer uh, în acest context și la șomajul în rândul tineretului. Cum se poate garanta un loc de muncă tinerilor? Și uh, poate că în acest context ar uh, Uh, putea fi impus și un uh, impozit uh, asupra anumitor produse care sunt importate în Uniunea Europeană fără să se respecte acolo aceleași criterii care se respectă în Uniunea Europeană. Noi, aceste țări economisesc costuri și nu dau un ban pe chestiunile de mediu, de aceea cred că ar trebui să mergem în fața OMC să vedem cum se pot impune astfel de taxe. Mi asocio ai colegii ne ringrazia. Mulțumesc. Mă asociez și eu colegilor mei în a le mulțumi celor două ministre prezente pentru competența cu care și-au prezentat uh, programele. Dreptul la sănătate a cetățenilor este uh, însoțit și de dreptul la informare corectă, pentru că deseori uh, informațiile greșite provoacă mai multe uh, pagube decât virusii. Aceasta um, a fost o dezbatere importantă, dar aș dori să le invit pe doamnele ministre să fie mai precaute și atunci când își aleg termenii în care se exprimă. Că atunci când se vorbește de o pandemie, e vorba de totuși ceva la scară largă. Și vă întreb care a fost epidemia pe scară largă care a fost atestată în Europa pe bază de date științifice și dacă au existat uh, decese umane datorită acestei epidemii în 1 h 1 și uh, uh, cum, uh, care este uh, procentul acestora vis-a-vis -vis de decesele care apar în urma gripei normale. Apoi, în ceea ce privește uh, tot uh, gripa nouă, care, dacă dispuneți de date științifice în ceea ce privește tras, transmiterea acestei boli la oameni. Și mă întreb dacă n-ar fi cazul să analizăm cu mai mare atenție unui efect care a avut loc în Europa în ceea ce privește virusul H1N1 și anume multiplicarea cifrei de afaceri a producătorilor de medicamente. O ultima chestiune, m-aș referi la cancer, unde trebuie să acționăm mai mult în ceea ce privește prevenirea și tratamentul just. Aș Așa cum ați spus uh, dumneavoastră, mi s-a părut puțin uh, ciudat uh, să avem inițiative împotriva tutunului sau împotriva anumitor alimente, ci trebuie să existe inițiative de informare asupra abuzului de tutun, alcool sau alte alimente care duc la forme de cancer care, dacă nu sunt uh, depistate din timp, duc la consecințe ireparabile. Mi-aș dori o precizare din partea celor două ministre. Mulțumesc! Merci, euh, Monsieur Berlato. Mulțumesc, domnule Berlato. Ana Rosbach. Tak, Mulțumesc, doamna președintă. Și eu am câteva observații în legătură cu câteva din aceste subiecte. S-a vorbit despre servicii unitare eh, pentru pacienți, dar cum stăm cu tratamentul eh, de durată pentru pacienții mobili care, să spunem, au fost operați într-o țară, dar care urmează să facă după aceea o terapie postoperatorie într-o altă țară? M-ar interesa acest subiect. După aceea, animalele clonate. Cum vede președinția belgiană șansele de a ajunge la un consens în moment în care Parlamentul este atât de uh, inflexibil pe poziție. În legătură cu nanotehnologia, care sunt aspectele științifice în legătură cu efectele nanotehnologiei asupra vieții noastre. Pentru că noi încă nu cunoaștem toate afectele, oricum nu le putem controla pe toate în legătură cu problematica tutunului, nu doar în ce îi privește pe fumători. Există uh, un fel de uh, tutun uh, care uh, se mestecă și oamenii de știință spun că acest tip de tutun nu comportă riscuri pentru sănătate. Care este atitudinea față de acest uh, tip de tutun? Pentru că cei care îl consumă nu poluează aerul, este o chestiune strict individuală. Știu că anumite țări au interzis acest tip de tabac care se mestecă de către consumator. Altă întrebare. Președinția belgiană uh, va promova o informare corectă a consumatorului și nu doar una provenind de la uh, producătorii produsului respectiv, care evident este subiectivă. Mulțumesc, iar acum, doamnă ministru. Să începem poate cu doamna Laruel. În ce privește organismele modificate genetic. Noi știm care sunt recomandările comisarului Dali, așteptăm și rezultatul uh, lucrărilor Parlamentului, reuniunea Consiliului de la finele lunii iulie pentru a vedea care sunt direcțiile de acțiune și șansele pentru a ajunge la un compromis. Uh, Bineînțeles că noi trebuie să promovăm circulația bunurilor. Nu putem spune, uh, nu încercăm să coordonăm în niciun fel acest domeniu, fiecare țară să facă ce vrea. În legătură cu organismele modificate genetic, există o poziție a Comisiei uh, Agri și a Comisarului pentru Agricultură. Există recomandări inclusiv pentru negocierile unor acorduri bilaterale, de pildă între Uniunea Europeană și statele Mercosur trebuie să existe uh, și din acest punct de vedere o strategie coerentă. Bineînțeles că întreaga problematică ne preocupă, să vedem care va fi poziția Organizației Mondiale a Comerțului uh, în legătură cu uh, produsele care intră inclusiv pe teritoriul uh, continentului european, pentru că ele nu trebuie să constituie un pericol pentru sănătatea consumatorului. Este clar că uh, s-a interzis importul de carne de vită care a beneficiat de tratamente hormonale. Um, deci, um, ne opunem acestui tip de produse, trebuie să uh, ne păstrăm specificitatea noastră trebuie să respectăm niște norme care țin de uh, bunăstarea animalelor, de uh, sănătatea consumatorului. Ele sunt esențiale dacă dorim să păstrăm calitatea produselor. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru această atitudine foarte angajată Celelalte probleme în legătură cu tutunul. Mă folosesc de provocările pe care le-ați lansat dumneavoastră în intervențiile dumneavoastră. Vom avea o reuniune la nivel înalt care produce concluzii. Aceste concluzii uh, se referă la supraveghere, Consiliul a ajuns la un consens privind supravegherea uh, pe plan național, dar și o supraveghere epidemiologică, virologică de asemenea, se uh, favorizează un set minimal de criterii pe care aceste centre de supraveghere uh, să le respecte pentru profilaxia uh, îmbolnăvirilor cu gripă, de gripă. Trebuie să fie acoperite toate lacunele existente încă care creează o vulnerabilitate vis-a-vis -vis de o posibilă ă, pandemie, ne vom baza și pe noile ă, medii sociale ă, pentru a combate zvonurile și a lansa uh, Uh, spre spațiul public numai informații verificate, trebuie să existe o nouă definiție între rolul Agenției Europene pentru uh, uh, Securitatea Medicamentelor și uh, Trebuie să existe independența firmelor farmaceutice care produc vaccinurile, inclusiv în ce privește achizițiile, trebuie să existe niște norme generalizate. După cum vedeți, această conferință la nivel înalt a analizat maniera în care noi am lucrat în ultimele luni și a făcut propuneri foarte concrete pentru a îmbunătăți activitatea viitoare. În legătură cu întrebările foarte concrete legate de campaniile de vaccinare, după cum știți, noi ne-am bazat pe principiul precauției. Nu am fi putut să rămânem cu brațele încrucișate, având în vedere uh, fluxul de informații într-un ritm galopant care ajungeau uh, la noi. Um, nu a fost simplu. Noi am uh, folosit uh, pentru vaccinări medicii de medicină generală și au fost vaccinați afectate numai grupurile uh, expuse, uh, S-au făcut de asemenea vaccinuri împotriva gripei uh, sezoniere, nu doar împotriva grupei H1N1. În ce privește numărul victimelor anuale ale gripei, există și victime ale gripei sezoniere pentru a ă, administra pe viitor ă, situația în eventualitatea unei pandemii, noi ă, nu vom putea lucra așa cum am lucrat în trecut, va trebui să găsim instrumente de reacție vis-a-vis -vis de situații de urgență am spus că pe 1 și 2 uh, iulie și de asemenea în cadrul Consiliului Informal din 5 iulie aceste subiecte s-au aflat pe ordinea de zi a întâlnirii pentru că trebuie să ne schimbăm modul de lucru în acest domeniu. În legătură cu bolile cronice, vreau să subliniez că vom avea o conferință pregătitoare în legătură cu toate îmbolnăvirile uh, sistemului muscular și ale scheletului și Există, sigur, probleme legate de disponibilitatea uh, uh, parlamentarilor europeni să participe la această reuniune, dar noi vom colabora cu dumneavoastră în găsirea unei date care să ne permită să vă comunicăm și dumneavoastră concluziile acestei reuniuni. Probabil că în noiembrie vom mai avea o întâlnire privind aceste eh, boli cronice. În concluziile eh, Consiliului Informal eh, se găsesc multe sugestii pentru activitatea noastră viitoare, pentru a putea face progrese în domeniul prevenirii. Și aici să valorificăm toate concluziile activității de cercetare în domeniu. Un ultim element. Maladiile netransmisibile. Am fost uh, prezentă acum câteva luni la o întâlnire de la Geneva în februarie, la o primă întâlnire de lucru pe această temă și am uh, lucrat uh, în uh, baza unei coordonări europene pentru a acționa cât se poate de concret în legătură cu acest subiect care ne preocupă. Iată, doamnă președintă, câteva răspunsuri pe care doream să le ofer. Mulțumesc, există încă multe întrebări, dar eu aș vrea să mulțumesc în numele dumneavoastră în modul cel mai călduros celor două ministre. Putem să le aplaudăm mulțumim pentru calitatea acestui schimb de vederi, pentru răspunsurile competente pe care ni le-a oferit, pentru modul foarte deschis în care s-au exprimat în fața noastră. A fost foarte interesant să vedem cum se angajează președinția belgiană uh, să acționeze în următoarele șase luni. Vă propun să ne uh, întrerupem lucrările pentru câteva minute pentru că la uh, ora 17 va veni în mijlocul nostru domnul comisar Dali. Yeah. Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Să luați loc. Alors nous, nous accueillons euh, cet après-midi euh, ne face plăcere să-l avem astăzi după amiază alături de noi pe domnul comisar Dali. care ne va vorbi despre propunerea făcută și reținută de comisie în ceea ce privește evoluția. A, ah, iată-l pe domnul președinte care ni se alătură. Vom vorbi despre legislația privind organismele modificate genetic. Da, Salut. Stimate colegi, stimați colegi, pot să continui eu uh, acolo unde s-a oprit Corin Lapaș. Eu vin de la reuniunea informală de la Gânți și uh, mâine uh, ni se va prezenta programul care a fost discutat acolo, dar acum avem un alt program. Îl salut pe domnul Dali, comisar pentru sănătate în Comisia Europeană și uh, Așteptăm cu mare interes să ne spuneți ce hotărâri a luat Comisia în ce privește organismele modificate genetice. Fără alte multe cuvinte introductive, vă dau cuvântul, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Onorabili eurodeputați, la începutul acestui an, în martie 2010, mi-am luat angajamentul ca, înainte de vară, să elaboreze o propunere concretă cu privire la acordarea către statele membre a libertății de a hotărâ dacă să permită cultivarea de organisme modificate genetic pe teritoriul lor. Mă bucur să vin astăzi în fața dumneavoastră să vă prezint personal pachetul de măsuri adoptate de Comisie tocmai în această dimineață. În strânsă cooperare cu dumneavoastră, membrii ai Comisiei de Mediu a Parlamentului European, este esențial să colaborăm așadar pentru, ca, uh, a, pentru a asigura politicile care să fie în favoarea cetățenilor europeni. Pachetul permite două lucruri o soluție rapidă și aplicabilă imediat pentru a acorda statelor membre libertate și siguranță juridică pe termen lung pentru a acorda statelor membre motive solide pe care să-și aplice această libertate. Această abordare nouă vis-a-vis -vis de organismele modificate genetic, după cum am explicat coordonatorilor grupurilor politice, este pusă în practică prin următoarele măsuri. O comunicare din partea Comisiei în care se explică această abordare mai flexibilă o recomandare nouă privind coexistența, care va înlocui recomandarea din 2003. Începând din acest moment, o propunere de codecizie pentru revizuirea directivei 2001 pe 18, așa numita directivă privind cultivarea vis-a-vis -vis de posibilitatea statelor membre de a restricționa sau interzice cultivarea de organisme modificate genetic pe teritoriul lor pentru a asigura o certitudine juridică. Acest pachet pune în uh, practică anume, mai întâi, poziția stabilită de președintele Barroso în liniile sale directoare pentru Comisia actuală și apoi solicitarea a 13 state membre în cadrul Consiliului de Mediu din iunie 2009 de a combina sistemul de autorizare bazat pe știință al Uniunii Europene cu posibilitatea ca statele membre să hotărască privind uh, cultivarea organismelor modificate genetic pe alte baze în afară de știință. Ca prim pas, Comisia recunoaște că statele membre au nevoie de o mai mare flexibilitate pentru a lua în considerare condițiile locale, regionale și naționale atunci când eliborează măsuri de coexistență. Acest lucru se reflectă în noua recomandare privind coexistența. Propunerea noastră dă o flexibilitate mai mare, recunoscând faptul că măsurile de coexistență puse în practică de statele membre pot avea ca scop un prag mai mic decât cel stabilit în momentul de față la 0,9%. Măsurile naționale trebuie să fie proporționale cu obiectivul dorit și anume protecția nevoilor speciale ale fermierilor convenționali și organici din anumite regiuni sau state. Ca al doilea pas este vorba de acordarea libertății statelor membre de a hotărâ în ceea ce privește cultivarea organismelor modificate genetic, lucru care implică o schimbare legislativă. Este modul cel mai sigur de a acorda statelor membre dreptul de a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește organismele modificate genetic din alte motive decât pentru scop științific. Eu consider că adăugarea unui singur articol la directiva privind cultivarea organismelor modificate genetic va duce la îndeplinirea acestui angajament. Comisia a, luat, a făcut pași atenți pentru a elabora acest pachet într-un mod deschis și transparent. Ne-am întâlnit cu toți factorii interesanți relevanți, inclusiv membrii ai Parlamentului și ai delegațiilor statelor membre, uh, iar această nouă politică, până acum, a generat reacții pozitive la scară largă. Însă, la fel ca și cu orice altă schimbare importantă, s-au pus și o serie de probleme. Dați-mi voie să spun clar, am toate intențiile să continui să lucrez la îmbunătățirea sistemului de autorizare pe baze științifice pentru organismele modificate genetic. Acțiunile în acest sens vor avea legătură cu evaluarea riscului de mediu și cerințele de monitorizare a uh, culturilor aprobate. În plus, vom publica raportul privind factorii socioeconomici în ultimul trimestru al 2010, conform solicitării Consiliului de Mediu din 2008 și vom continua evaluările privind directiva uh, privind cultivările și, cultivarea și reglementarea alimentelor și a hranei pentru animale. De asemenea, suntem uh, dornici să continuăm obligațiile de raportare ale directivei. De asemenea, aș dori să subliniez că nu se face niciun compromis. Nu are loc nicio accelerare sau o slăbire a cerințelor legislative stabilite de Parlament și Consiliu în 2003. Însă sunt necesare îmbunătățiri ale procedurilor de luare a deciziilor. Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să colaboreze pentru a realiza punți între, obiect, între perspectivele diferite. Noua abordare ține seama de realitate și realitatea este că statele membre doresc acest lucru și vorbim totodată despre principiul subsidiarității și proporționalității care va fi păstrat. Se asigură totodată un echilibru și sper că sunteți de acord că noua abordare abordată în această dimineață marchează un pas important în direcția uh, corectă. Domnule președinte, onorați eurodeputați, v-am prezentat o imagine și câteva gânduri cu privire la aspectele cheie legate de aceste probleme. Dați-mi voi acum să dau în, să înmânez președintelui setul de propuneri adoptate de colegiu astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar John Daly, pentru aceste informații în legătură cu hotărârile care au fost luate în comisie noi, împreună cu o delegație Envi, am participat la o vizită la Parma, la agenție, am vorbit acolo mult despre OMG-uri despre modul în care expertizele științifice sunt elaborate, cum se fac uh, și uh, studiile de impact în legătură cu eventualele efecte asupra mediului. Dumneavoastră ne spuneți că propunerea a, s-a bucurat de susținere, dar a lăsat și câteva întrebări deschise. Ei bine, acum am o listă întreagă de colegi care doresc să intervină. Richard Zeibald este primul. Mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc lui John Daly pentru faptul că și-a respectat promisiunea și că avem acum această propunere după un an de când am cerut-o statele membre care au o atitudine critică față de OMG-uri au acum posibilitatea să își urmeze cauza, calea și uh, știm că nu va mai exista niciun fel de presiune din partea Comisiei uh, ca ei să își schimbe optica. Deci aș dori să spun că după această propunere există posibilitatea uh, să se interzică cultivarea din motive de coexistență. Dar există încă o serie întreagă de concepte care, din punctul meu de vedere, ar necesita clarificări suplimentare. În primul rând, în legătură cu procedurile actuale, comisarul a spus că nu va exista niciun fel de diluare, criteriile severe de până acum vor continua să fie aplicate, iar dacă Uh, va, vor fi cultivate uh, organisme modificate genetic, să nu existe o diluare a prevederilor. Uh, dar aș vrea uh, informații suplimentare în legătură cu aceasta. În ce privește monitorizarea și transparența, oare Comisia va face eforturi suplimentare pentru ca aceste plante care acum ar putea să fie cultivate pentru că sunt uh, aprobate, posibile în anumite state să fie monitorizate în continuare, astfel încât organizațiile cetățenești interesate să aibă posibilitatea să urmărească evoluțiile. Comisarul s-a referit și la măsurile proporționale. E bine, ce înțelege Comisia concret prin acest concept de măsuri proporționale pentru coexistență? Uh, ce înseamnă asta concret? Sau nu cumva este vreo clauză mascată care să uh, oblige statele membre să accepte organismele modificate genetic? Mulțumesc! Mulțumesc, Richard Zeber, Dagmarut Ruth Beirent. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Apreciem foarte mult faptul că ați uh, venit în fața noastră. Am câteva observații. Spuneți că noua propunere corespunde realităților actuale, dar noi avem în clipa de față proceduri de autorizare europene și avem statele membre care refuză să um, accepte um, cultivarea organismelor modificate genetic și um, altele care uh, au impus un moratoriu. Deci există o anumită acceptanță socioeconomică în anumite zone ale Uniunii Europene, în altele nu. Eu cred că sistemul pe care îl propuneți și propunerea este sănătoasă, dar cred că în anumite puncte este nevoie de clarificare. Tocmai domnul Zidar a menționat o asemenea necesitate de clarificare. În ce privește autorizarea europeană, spuneați că sistemul de autorizare trebuie să fie îmbunătățit. Pe, nu pot decât să subliniez acest lucru. Președintele nostru s-a referit la vizita noastră la Parma, la Agenția pentru Securitate Alimentară și uh, acolo uh, am aflat că uh, nu există măsuri suficiente coordonate pentru autorizarea cultivării de OMG-uri și că încă este nevoie de timp pentru a clarifica lucrurile. Și doamna Lepaș a spus că EFSA trebuie să-și îmbunătățească activitatea mai ales în ce privește organismele modificate genetic, pentru că sunt încă departe de a avea o activitate corespunzătoare de a crea încredere la nivelul cetățeanului. Dumneavoastră, uh, v-ați exprimat mai diplomat, dar uh, că trebuie să îmbunătățim sistemul de autorizare, dar cetățenii așteaptă acest lucru. Este nevoie de autorizare perfectă o autorizare sănătoasă. Iar în ce privește subsidiaritatea, aș spune mai degrabă că statele membre trebuie să urmeze uh, ceea ce cetățenii din acele state așteaptă în atitudinea lor. Spuneți că trebuie să schimbăm și uh, anumite aspecte legislative privind cultivarea acestor uh, plante, dar trebuie să existe și uh, aspectul de coexistență. Domnul uh, a spus și sunt convinsă că noi, la nivelul Uniunii Europene, Trebuie să avem niște reguli foarte sănătoase în ce privește coexistența, altfel întregul sistem se prăbușește. Deci trebuie să avem uh, sistemul de autorizare care să fie demn de încredere, trebuie să existe posibilitatea pentru statele membre să permită sau nu cultivarea acestor plante și uh, trebuie să existe uh, garanția anumitor măsuri care să respecte obligatoriu tot ce ține de principiul coexistenței să fie obligatorii pentru țări ca Belgia, Franța, Austria, Germania, Austria și Italia, peste tot unde există asemenea regiuni cu confluențe. Chiar dacă nu avem un sistem unitar în întreaga Uniune Europeană. Cred că ar fi o uh, cale pe care trebuie să avansăm, dar cu un sistem de autorizare demn de încredere. Mulțumesc! Corinne Lepage. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că a venit astăzi în fața noastră și mă asociez uh, celor spuse de Dagmar Rodberent, pentru că uh, trebuie să avem uh, o propunere bună și cred că aceasta este, dar trebuie să vedem și cum putem transpune în practică tot ce s-a hotărât, pentru că Ă, dacă ă, ă, interdicția nu se face nici din motive de coexistență, nici din motive de sănătate publică, mă întreb care să fie baza juridică pentru o asemenea interdicție. Eu am urmărit cu mare atenție ceea ce ne-a spus, dar care va fi cadrul juridic pentru țările care vor lua o decizie sau alta? Iar dacă vom avea uh, o serie de uh, guidelines, de linii directoare pentru aplicarea um, acestor hotărâri, um, va fi foarte bine. Um, s-a menționat de două ori deja până acum vizita noastră la EFSA. Am avut acolo discuții cu reprezentanții EFSA și ne preocupă modul în care uh, expertiza EFSA uh, s-a realizat a vis uh, vis de OMG-uri, care sunt până la urmă studiile științifice uh, cele mai demne de încredere. Aș vrea, domnule comisar, să vă gândiți la garantarea independenței experților pe care îi însărcinați cu asemenea uh, studii. Cred că trebuie să uh, lucrăm în baza acestor expertize, trebuie să ținem seama de propunerile care au fost făcute de către Consiliul din decembrie 2008 în ce privește gestionarea conflictelor de interese, să ne îndreptăm spre o expertiză care să fie pluralistă, pluridisciplinară. V-am urmărit cu multă atenție, domnule comisar. Uh, poate uh, greșesc însă ne-ați vorbit despre o expertiză legată de riscurile și efectele negative asupra mediului înconjurător. Dar pe noi ne uh, preocupă și riscurile uh, pentru sănătatea umană și uh, ar trebui să nu avem din acest punct de vedere niciun fel de lejeritate în Uh, liniile directoare care trebuie să ne ghideze, pentru că efectele asupra sănătății umane uh, ne preocupă foarte mult. Uh, cel mult trei luni sunt necesare pentru a putea vedea efectele mai ales în legătură cu riscurile de producere a unor maladii cronice și trebuie să avem rezultate ale cercetării în acest domeniu. Dar cercetarea nu trebuie să se refere strict la calitatea organismelor modificate genetice și și la impactul lor asupra sănătății umane și a persoanelor care sunt bolnave. Pentru că vă aflați în mijlocul nostru și pentru că ne vorbiți despre uh, modul de autorizare Spuneați că EFSA a confirmat în câteva rânduri evaluarea pozitivă a siguranței um, produselor. EFSA a spus că um, uh, pentru Amflora au existat niște experți uh, care uh, au fost la rândul lor supravegheați și uh, nu știu dacă până la urmă, um, în ce privește cultivarea amflora, um, rezultatele um, au fost sau nu luate în calcul. Menținem autorizarea pentru uh, amflora sau nu? EFSA a avut uh, ea însăși rezerve în legătură cu acest domeniu. Mulțumesc! Äh, mulțumesc, Satu Hasi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și domnului comisar pentru faptul că a venit la această dezbatere cu noi. Încep prin a spune că sunt dezamăgită și unul dintre motive este faptul că dumneavoastră, domnule comisar Dali, Ați discutat această chestiune și acum câteva săptămâni cu coordonatorii grupurilor politice din Comisia de Mediu. Și în acea discuție am vorbit despre motivele pe care statele membre le pot folosi atunci când refuză parțial sau total cultivarea de organisme modificate genetic în țările lor pentru că un proiect uh, anterior stipula că Comisia planifică să nu acorde statelor membre posibilitatea de a utiliza motive de sănătate și de mediu pentru respingerea cultivării de organisme modificate genetic. Și dumneavoastră spuneați că veți propune flexibilitate maximă pentru statele membre. Iar în propunerea comisiei publicată astăzi figurează figurează aceste motive de sănătate și de mediu, uh, dar uh, sunt excluse ca motive pentru statele membre de interdicție pentru cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor. Și atunci mă întreb de ce vorbiți de flexibilitate dacă excludeți motive majore pentru statele membre de a respinge cultivarea OMG-urilor. O altă chestiune, așa cum spuneați, ministrii <clears throat> de mediu au solicitat deja în 2008 o mai bună evaluare a riscurilor. Ați menționat acest lucru astăzi, dar Miniștrii de mediu au solicitat această mai bună evaluare a riscurilor deja acum 2 ani, inclusiv uh, impactul pe termen lung și inclusiv evaluarea consecințelor uh, datorită utilizării erbicidelor în cazul uh, culturilor tolerante erbicide și evaluarea acestor uh, culturi vis-a-vis -vis de utilizarea de pesticide, asigurarea existenței materialelor de evaluare a riscului și uh, pentru experți independenți, nu doar pentru uh, companiile care doresc aceste autorizații. Așadar, de ce de ce nu ați demarat această acțiune care a fost solicitată de ministrii de mediu cu mult timp în urmă. Eh, Mulțumesc, Mariza Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Există foarte multe întrebări pe care vrem să vi le adresez, dar colegii au făcut deja acest lucru. Dar cred că este important să mai subliniez una, unul sau altul dintre aceste aspecte menționate deja. Cred așadar că trebuie să ne gândim dacă trebuie să existe sau nu excepții pentru astfel de culturi, dar aceste lucruri trebuie reglementate clar. E important venirea noastră aici, astăzi, în ziua în care Comisia își prezintă această propunere. Aș dori să mai fac încă o dată trimitere la chestiunile care au fost deja evocate, și anume garanțiile pentru cetățeni. În opinia mea, acestea nu sunt suficiente. Aceasta este o dimensiune esențială a acestei problematici. De ce nu este suficient? Au enunțat-o deja colegii, de aceea eu nu voi repeta motivele. În ceea ce privește temeiul juridic, pentru posibilitatea statelor membre de a respinge cultivarea OMG-urilor. Cred că această chestiune nu reiese destul de clar din comunicarea Comisiei. Însă, cum spuneam, colegii s-au referit deja pe larg la acest lucru. Apoi mai e ceva. Știm cu toții că decizia Comisiei urmează să fie luată și că este necesară elaborarea unor noi reglementări în ceea ce privește cultivarea de organisme modificate genetic. Mă întreb însă de ce a fost uh, așa de important uh, să se acorde această autorizație pentru înflora, deși noi cu toții așteptam acest nou cadru de reglementări. Așadar, nu înțeleg uh, de ce s-a accelerat așa de mult autorizarea pentru înflora, deși toată lumea știa că mm, se așteaptă noi reglementări. M-ar interesa, domnule comisar Dali, să ne spuneți care au fost motivele și poate ne puteți și liniști <clears throat> că, că uh, golul juridic pe care l-am constatat în anumite domenii va putea fi încheiat deschis cu noile reglementări. Mulțumesc, până președintele. A fost prima rundă de întrebări din partea colegilor. Aveți acum cuvântul, domnule Dali, pentru răspunsuri. Mulțumesc, voi fi succint și voi încerca să răspund tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate. În primul rând, diluarea procedurii vă pot asigura că nu va exista niciun fel de diluare a procedurii în ceea ce privește autorizarea OMG-urilor. Procedura este stabilită, așa cum v-am spus, e publicată și statele membre vor pune în aplicare procesul de autorizare. avem un lucru acum, cererea Consiliului și a Comisiei dumneavoastră de a acorda o mai mare atenție aspectelor de sănătate și de mediu în procesul de autorizare. Au existat uh, anumite amânări, e adevărat, însă intenționăm ca la sfârșitul anului, când rapoartele proiectele cu privire la impactul asupra mediului uh, vor fi publicate de către EFSO și de asemenea Direcția Generală Sanco va veni cu un raport în ceea ce privește impactul social. Există însă și studii independente în ceea ce privește OMG-urile, de aceea vom avea o abordare holistă, o abordare critică, o analiză critică va fi efectuată și sperăm ca la mijlocul anului viitor să fie elaborată o poziție <clears throat> și va fi nevoie și de o dezbatere mai amplă pe această temă, pentru că e nevoie ca și rațiunea să fie un factor în această dezbatere. Vă asigur așadar că nu încercăm să diluăm procesul, nu încercăm să, nu încercăm să accelerăm nimic. Nu intenționăm nici ca statele membre să voteze în favoarea autorizării, nimic de genul acesta. Noi suntem aici astăzi pentru că în martie v-am promis că înainte de vacanța de vară vom veni cu o propunere. Serviciile mele s-au concentrat asupra acestei teme și iată-ne aici cu propunerea. În ceea ce privește eforturile de monitorizare, și aici unul dintre conceptele asupra căruia insistăm începând de acum este de a întări aspectul de monitorizare a cultivării OMG. Trebuie să învățăm din uh, experiența practică, astfel încât această experiență să poată îmbogăți baza de cunoaștere pe care o avem astăzi, astfel încât pe viitor să putem face evaluări mai pertinente și astfel încât dacă ceva nu merge bine, să putem lua măsuri. De aceea și eu insist ca aceste măsuri să fie aplicate cât de repede posibil, fără să mai așteptăm uh, alte rapoarte sau studii, pentru că este o chestiune administrativă pe care o putem pune în aplicare. De asemenea, vom uh, pune în aplicare și această uh, problemă a independenței EFSA. Și aici insistăm asupra unor analize în ceea ce privește independența oamenilor de știință care sunt în diferitele consilii ale EFSA astfel încât să existe un control uh, suficient în această privință, în ceea ce privește aspectul proporționalității. Aici pot să-i răspund și doamnei Hasi în același timp. Pe ce bază statele membre pot să opteze să nu cultive organisme modificate genetic? Noi ceea ce spunem este că nu există această opțiune fără ca Comisia să verifice de ce. Trebuie să existe o motivație. Nu poate nimeni spune că se preferă această opțiune de a nu cultiva doar așa pentru că mm, asta ne dorim. Un motiv ar fi, să zicem, opinia publică care este în mod excesiv împotriva cultivării OMG în țara respectivă. Includem așadar și aceste aspecte socioeconomice ca motive valabile pentru statele membre pentru a alege să nu accepte acest tip de cultivare de ce nu am ales și motivele de sănătate și de mediu. Asta pur și simplu datorită faptului că în procesul de autorizare, motivele de sănătate și de mediu au fost deja luate în considerare și de aceea singura posibilitate de a pune sub semnul întrebării baza științifică care a stat la baza autorizării EFSA, Și mai există apoi și clauza de salvgardare. Dacă o țară dorește să pună sub semnul întrebării acordarea de autorizației din motive de sănătate și mediu, mai pot apela la clauza de salvgardare. Ceea ce facem noi acum este să oferim o bază pentru motivele neștiințifice, făcând astfel ca statele membre să aibă mai mare flexibilitate în a spune nu acestul, acestui tip de culturi. Ceea ce privește coexistența transfrontalieră. Aici, măsurile de coexistență transfrontalieră există deja în liniile directoare actuale. Există obligația de informare a agricultorilor între statele membre care au o frontieră comună și apoi uh, mai există și măsuri care vizează răspunderea atunci când apare o eventuală contaminare. Așadar, aceste măsuri există deja și vor rămâne valabile. În ceea privește situația actuală, trebuie să vorbim și de aceste lucruri. Astăzi avem șapte state membre care, prin măsuri de protecție, au uh, spus nu acestor tip de culturi. De aceea noi încercăm să aducem mai multă siguranță juridică și de aceea, ceea ce facem astăzi este de a oferi statelor membre posibilitatea să spună nu cultivării OMG-urilor, nu să cultive mai multe, ci posibilitatea de a spune nu. Asta este ceea ce facem cu această directivă. Ceea ce privește temeiul juridic, Propunerea noastră a dorit să ofere acel temei juridic necesar pentru ca uh, statele membre să poată invoca aceste aspecte atunci când doresc să spună. Nu a fost și propunerea serviciului juridic. În ceea ce provește studiile de mediu și de sănătate, așa cum vă spuneam, acestea nu vor fi diminuate, nu vom dilua uh, procesul de control, de supraveghere, ceea ce privește autorizarea OMG-urilor. În ceea ce privește cartoful flora, nu vă pot spune nimic aici, voi verifica și vă voi reveni și vă voi uh, spune dacă uh, a fost ceva în regulă sau În ceea ce privește intervenția doamnei Matias și accelerarea autorizării, trebuie să spun că nu este cazul și, în realitate, procesele de autorizare sunt foarte greoaie. Pentru că durează și durează pentru că e nevoie de timp. Nimeni nu face presiuni pentru accelerarea acestor autorizări. Însă, nu putem nici uh, să aștept, amânăm luarea unei decizii pe motiv că mai trebuie să apară încă un aspect și încă un aspect, pentru că altfel nu se va lua o decizie niciodată. Sigur că procesul trebuie îmbunătățit, S-a demarat deja activitatea în acest sens și vă asigur că până la sfârșitul anului voi reveni în mijlocul dumneavoastră și vom discuta toate acțiunile care sunt avute în vedere pentru îmbunătățirea procesului și doresc să facem această îmbunătățire împreună, pentru că trebuie să avem încredere în acest proces și nu trebuie să existe un război civil de fiecare dată când se vorbește de OMG-uri. Trebuie să respectăm inovația, dar în mod responsabil. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă înțeleg bine, nu se modifică prea multe pentru că statele membre aveau acest ventil de siguranță pentru a exclude organismele modificate genetic. La nivel național exista deja posibilitatea de a spune nu, iar acum nu se face decât o majorare, o sporire a, să spunem, temeiurilor în baza cărora statele pot spune, nu îmi permite să comentez asupra acestui aspect, intervine domnul Dali. Trebuie să mai spunem aici că această clauză de salvgardare a, a fost o acțiune luată de o, o decizie luată de statele membre pe care Comisia a trebuit să o accepte, pentru că dacă Comisia nu accepta, atunci fie ă, statul membru trebuia să retragă clauza de salvgardare sau uh, ar fi fost acționat în instanță. Bun. A fost o precizare. Există așadar o diferență. Comisario, por haber venido. Doamna Aluzo. Explicarnos la Vă mulțumesc, mulțumesc că ați venit să ne vedeți atât de repede ca să ne explicați propunerea pe care tocmai ați adoptat-o. Sentimentul meu este că Comisia se cam spală pe mâini de acest lucru și lasă mingea în uh, teritoriul statelor membre, pentru că e mai mult o chestiune de uh, opinie publică decât uh, științifică. Sunt câteva goluri pe care aș dori să le lămuresc. Dacă aveți un stat membru care a, auto, poate acest stat membru să autorizeze o cultură de organism modificat genetic unilateral sau are nevoie de aprobarea Comisiei? Și o altă întrebare se referă la piața internă. Acest lucru afectează doar uh, cultura, adică un stat membru poate refuza să cultive un organism produ- uh, modificat genetic sau afectează și comerțul? Dacă un alt stat membru cultivă un asemenea organism, atunci el îl poate vinde unui stat membru care a interzis respectivul produs modificat genetic. De asemenea, mă îngrijorează argumentul opiniei publice, care poate fi foarte ușor manipulată de emoții. Trebuie să ne bazăm pe, doar pe știință și pe problema sănătății publice. Totodată mă îngrijorează faptul că fermierii vor discuta despre problemele financiare. În toată lumea sunt 134 de milioane de hectare uh, cultivate cu uh, recolte eh, organisme modificate genetic exportate în Europa. Acceptăm iaurturi, bere și insulină produse cu organisme modificate genetic. Folosim bumbac pentru că noi ne-am uh, anulat uh, această industrie, ea nefiind competitivă și acum importăm bumbac din țări care cultivă bumbac modificat genetic. pentru ca bumbacul să fie rezistent la bacteria lepidopter. Prin urmare, nu putem cultiva prea multe organisme pentru că nu putem susține costurile, însă se importă de asemenea și porumb sau soia în Uniunea Europeană din state care cultivă aceste organisme modificate genetic. Nu prea înțeleg cum funcționează lucrurile. O să transformăm Europa într-un fel de bulă? Dar uh, tot vor exista o grămadă de uh, probleme, vor exista probleme pentru că nu vom putea să evităm acest lucru. Am lucrat 20 de ani în cercetări biotehnologice și agricole și pot să vă spun că există o asemenea recoltă supusă a tuturor studiilor de către EFSA și așa mai departe. Nu mă deranjează să acceptăm acest lucru pentru că oricum o facem. Am acceptat acest lucru pentru porumb, o putem face pentru salate, gemuri și mai așa, de, așa mai departe, dar încă o dată mi-e teamă că fermierii vor avea de suferit. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisarului Dali pentru că a venit în fața noastră să ne dea toate aceste explicații. Intervenția mea va fi puțin paralelă cu cea făcută de doamna Ayuso pentru că dăm puțin mai multă libertate de alege statelor membre, redăm puțină libertate în acest sens, adică aplicăm principiul subsidiarității, însă mă întreb. Atunci când vorbim despre organisme modificate genetic, trebuie să înscriem această dezbatere într-un cadru mai larg, acela al politicii europene și acela al agriculturii europene, și în această perspectivă nu putem să ignorăm impactul acestei abordări asupra politicii agricole comune. Știm că politica agricolă comună este în um, nucleul politicii noastre europene. Poate suntem cu toții de acord asupra acestui principiu, că lăsăm alegerea statelor membre și am sentimentul că oarecum Comisia Europeană Comisiei Europene îi convine această situație, nu are o poziție foarte clară, lasă libertatea statelor membre. Însă ne expunem unui risc și anume aceluia de a crea un dezechilibru între diversele state ca urmare a impactului deciziei noastre și a deciziilor statelor membre vis a -vis de politica agricolă comună, ceea ce antrenează probleme de concurență. Și atunci mă întreb, domnule comisar, uh, ce, vă, ce credeți despre acest risc pe care l-am uh, menționat? Credeți că este important? Eu cred că este. Și atunci, cum vă imaginați că am putea soluționa problema? Merci beaucoup, Anne Delvaux. Mulțumesc, Anne Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare. Sunt foarte liniștită vis-a-vis -vis de ceea ce ați spus. Uh, în ceea ce privește neaccelerarea autorizării. Însă mă întreb totodată ce înseamnă acest principiu de renaționalizare care ar permite statelor să comercializeze și să cultive organisme modificate genetic la alegerea lor. Este un lucru care merge cu ideea pieței unice, care se potrivește cu politica agricolă comună. Vă mărturisesc că am foarte mari semne, semne de întrebare vis-a-vis -vis de acest lucru, mai ales ținând seama de problema distorsionării concurenței, cum spunea antevorbitoarea mea. Ministra belgeană a Agriculturii a amintit toate implicațiile practice, de exemplu, transportul, dintr-un stat care autorizează organismele modificate genetic către altul care nu le autorizează. Imaginați-vă așadar toate aceste implicații practice. Mă îngrijorează de asemenea ceea ce ar putea avea de suferit agricultorii, cum au subliniat și colegii mei, care sunt noile garanții pe care le putem da pentru a asigura nepolenizarea sau chiar însămânțarea naturală a culturilor, care sunt garanțiile pe care le avem azi și pe care nu le aveam acum șase luni. Aceasta este o altă întrebare. Apoi, vorbeați mai devreme despre evaluarea impactului de mediu și mă întreb cum să păstrăm biodiversitatea știind că statele nu au un indicator de evaluare și, în plus, EFSA nu are nici un mijloc de a evalua utilitatea OMG-urile și eu cred că o condiție necesară pentru această autorizare este ca Europa să aibă o bună capacitate de gestionare și de analiza riscurilor în ceea ce privește OMG-urile. Eu cred că principiul precauției este cel care trebuie să primeze și mai impun o întrebare. De ce să nu hotărâm pur și simplu să invalidăm decizia Consiliului Ministrilor, din, uh, Consiliului Ministrilor de Mediu din decembrie 2008, când statele membre au hotărât să se realizeze o evaluare înainte de autorizare, să se realizeze o etichetare și autonomizarea anumitor regiuni geografice, în special în ceea ce privește cultura OMG-urilor. Uh, în sfârșit, ar fi putut fi mai simplu, pentru că acest lucru ar fi putut fi pus în practică în cadrul legislativ actual. Mulțumesc! Merci, Andelvo, Michael. Mulțumesc, Andelvo. Mihail Tremopulos urmează. Mulțumesc, domnule Dali. Sunt de acord cu toate îngrijorările deja exprimate și dați-mi voie să vă întreb cât este de democratică o procedură care ignoră voința cetățenilor europeni, sau cel puțin a majorității acestora, și care deschide o adevărată cutie a Pandorei și face poluarea cu OMG-uri un scenariu foarte posibil. Acest acord pe care îl propuneți este, în mod clar, o tentativă de a soluționa problema repede, fără o analiză adecvată a riscului. În ceea ce privește adoptarea unor noi organisme modificate genetic, deocamdată nu se protejează agricultorii organici sau culturile de acest gen. În evaluarea riscului ați spus că propunerile dumneavoastră au un, este foarte probabil ca ele să aibă un efect negativ asupra fermierilor care nu folosesc organisme modificate genetic statele membre nu au dreptul, în urma acestei propuneri, să interzică cultivarea de organisme modificate genetic pe baza de riscurilor pentru sănătate și mediu. Deci, mi se pare că înainte de a pleca de aici, trebuie să răspundeți la o întrebare foarte clară în ceea ce privește temeiul juridic. Care va fi temeiul juridic? Cât de solid va fi el? Pentru că trebuie să fie solid, astfel încât statele membre să poată interzice cultivarea de organisme modificate genetic. Iar dumneavoastră, în calitate de comisar, veți uh, oferi susținerea juridică necesară vis-a-vis -vis de Statele Unite și de alți membri ai Organizației Mondiale a Comerțului atunci când vor încerca să dea în judecată statele membre mai mari ale Uniunii Europene care, a impus, uh, o, care au impus uh, o interdicție în acest sens? Cred că sunt întrebări care necesită răspuns. Azenis. Mulțumesc, Criton Azenis. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Domnule comisar, dacă ne uităm la ultimul eurobarometru din 2005 despre OMG, niciun singur stat din Uniunea Europeană OMG-urile nu au depășit un procent de 60%. În medie, uh, aprobarea a fost la 27%, aproape un singur cetățean din patru au aprobat aceste organisme modificate genetic. Cu toate acestea, de patru ori Comisia a încercat să ridice această interdicție. Iunie 2005, 2006, 2007 și în martie 2009 ultima dată. Ministrii de mediu au ajuns la decizia unanimă solicitând un sistem simplu în acest sens, iar propunerea noastră pare să facă exact contrariul. Permiteți interdicția pe motive etice, introduceți problema protecției sănătății publice. Comisia dă impresia că nu dorește o evaluare solidă și științifică în ceea ce privește amenințarea publică a OMG-urilor, ci vrea să se bazeze doar pe studiile EFSA, care am acceptat cu toții că prezintă anumite probleme, chiar multe. Și, după cum a spus Corin Lapaz, ne amintim cu toții, această alegere, alegerea unui stat de a interzice uh, OMG-urile pe alte motive decât cele de ordin științific aduce o nesiguranță juridică discuției privind ONG-urile. Și atunci aș dori să știu cum răspundeți noastră la aceste întrebări. Dorește Comisia să evite studiile? Acesta este scopul? Pentru că acestea sunt întrebările care uh, se vor trezi în mintea tuturor cetățenilor ei sunt foarte îngrijorați cu privire la ceea ce se întâmplă cu OMG-urile în acest moment. Mulțumesc. Renate Sommer. Mulțumesc, Renate Sommer. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar, mă bucur că ați venit în mijlocul nostru. O observație de principiu. Uh, mă supără de fiecare dată, dar asta nu se referă numai la activitatea dumneavoastră și a echipei dumneavoastră, când uh, presa publică informații înainte ca Parlamentul să fie informat. Iar în ce privește această reglementare cu OMC-urile, eu nu pot decât să vă felicit, pentru că mi se pare că a fost o atitudine consecventă din partea Comisiei să acționeze și, pe de altă parte, statele membre sunt blamate în felul acesta, pentru că în ultima vreme nu s-au putut decide să accepte cultivarea organismelor modificate genetice, deși au existat nenumărate uh, analize uh, și expertize efectuate de către EFSA. Astfel, Comisia în trecut a fost obligată să accepte uh, organismele și să se lupte cu statele membre care uh, nu le acceptau. Pe de altă parte, este adevărat că uh, analizele, expertizele EFSA trebuie să fie uh, îmbunătățite calitativ trebuie să existe verificări mai amănunțete pentru ca să nu existe nici un fel de uh, bănuială că experții solicitați de EFSA ar fi în vreun fel subiectivi și sub influența celor care exercită o presiune pentru acceptarea OMG-urile uh, statele membre uh, pun la îndoială independența acestor expertize de uh, multe ori și pentru a abate atenția de la propria incapacitate de a se decide. Eu nu pot decât să vă felicit încă o dată, pentru că prin neacceptarea OMG-urilor s-au creat pagube economice uh, substanțiale. au trebuit să fie distruse uh, suprafețe agricole pe care deja, uh, care au, deja au fost însămânțate, tocmai pentru că nu a apărut aprobarea pentru respectivele organisme. E bine, uh, Acum sigur că o să apară din nou interdicția pronunțată de câteva state membre, așa cum s-a întâmplat la începutul anilor 90, când uh, eu uh, am venit pentru prima dată în uh, Parlament. Atunci a existat o directivă a liberei opțiuni, cum am putea să o numim, și uh, dacă acum statele membre pot să argumenteze acest opt-out, uh, atunci uh, sigur că ar trebui să fie precizate și motivațiile. Cum puteți dumneavoastră să creați garanții ca această posibilitate de opt-out să se concentreze numai pe uh, OMG-uri, pentru că ă, dacă nu, dacă se vor ă, extinde aceste posibilități, atunci practic nu vom mai putea să avem un pachet unitar. Și ă, de multe ori motivele celor care refuză OMG-urile sunt mai degrabă de ordin ideologic pentru că statele membre uh, nu sunt în stare să clarifice și la nivelul opiniei publice uh, tot ce este legat de această problematică. Vă întreb dacă ă, dumneavoastră intenționați să furnizați informații ă, către opinia publică în ce privește organismele modificate genetic, pentru că ă, cetățeanul nu prea are posibilitatea să se informeze. Cu alte cuvinte, atâta timp cât nu este uh, luminat în această privință, uh, el își uh, păstrează temerile uh, pe care le are. Și în ce privește uh, tehnologia genetică pe viitor, eu cred că noi vom avea um, discuții serioase în Europa în anii următori în legătură cu creșterea populației globale, în legătură cu schimbările climatice. Poate că la un moment dat o să înțelegem cât de necesare sunt OMG-urile um, inclusiv pentru continentul european. O altă întrebare pe care doresc să vă adresez, cum doriți să intenționați să garantați că această reglementare tolerantă pe care uh, noi acum dorim să o punem la dispoziția statelor membre să uh, nu ducă până la urmă la o interdicție generalizată de cultivare a OMG-urilor la nivelul Uniunii Europene, pentru că atunci ar trebui să ne gândim dacă vor fi aprobate importurile sau nu. Ce se va întâmpla în acest context în domeniul agricol? Pentru că 80% din uh, furajele alim- pentru animale vin din America de Nord și de regulă sunt produse uh, modificate genetic. Care vor fi costurile în cazul acesta pentru fermieri? Și Uh, nu există un risc să crească și prețurile pentru alimente. Sigur că poate uh, merg prea departe cu supozițiile mele, dar eu cred că uh, prețul pentru produse animaliere ar putea să crească foarte mult dacă se indic importurile din acest motiv. Mulțumesc. Încă doi colegi sunt pe lista vorbitorilor. Alois Petele și uh, Marriott McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Și pe mine mă uh, interesează prea puțin o dezbatere ideologică în uh, sensul de a uh, împărți uh, statele în uh, grupul celor care sunt pentru OMG-uri și cei care sunt, cele care sunt împotriva OMG-urilor. Pe mine mă interesează, de fapt, o dezbatere pe uh, criterii științifice pentru a ajunge la o reglementare legală cât se poate de solidă. Mă bucură faptul că uh, există posibilitatea de opt-out pentru state dar Ajungem la problema uh, fumătorului pasiv, dacă uh, statul vecin aprobă OMG-urile și um, eu nu îl aprob. Trebuie să avem totuși o abordare de tip generalist și în acest caz uh, Cred că uh, vom avea de a face cu o fragmentare. Trebuie să uh, ne gândim care sunt rezultatele relevante ale uh, expertizelor științifice. Trebuie să rămânem realiști. Cei care doresc să aprobe OMG-urile ar trebui să-și asume și riscurile care vor decurge din această opțiune. Există anumite probleme înainte de uh, aprobare și uh, care uh, vor decurge din cultivarea OMG-urilor. Cine sunt oamenii de știință care pot să evalueze efectele modificărilor pe care uh, natura le va cunoaște în felul acesta? Polenizarea de către albine, Uh, lanțul alimentar pentru uh, animale. Există multe alte aspecte pentru care EFSA încă nu are răspunsuri. De aceea vă înțeleg, domnule comisar, când spuneți că dumneavoastră doriți să uh, îmbunătățiți abordarea științifică a acestei probleme. Dar știu pe de altă parte că atunci când creezi o, deschizi o anumită portiță, atunci starea de fapt devine de fapt principalul argument și anumite chestiuni nu mai sunt puse în discuție în niciun fel. Dacă ne gândim la ceea ce a spus doamna Sommer și anume că Uniunea Europeană trebuie să aibă în vedere cu maximă atenție uh, punctele de vedere globale, Cred că așa și este și ar trebui, din acest punct de vedere, să facem niște analize mai angajate dacă nu vrem să avem probleme. Mulțumesc, încheiem acum lista intervențiilor. Uh, mai există încă de colegi? Meret McGuinness va fi prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte și îmi cer uh, scuze că nu am participat de la începutul acestei prezentări, dar am citit uh, acest statement pe care ni-l pune la dispoziție Comisia. Uh, mă gândesc la problema fermierilor tineri în contextul discuției despre OMG-uri. Mă bucur că astăzi a crescut calitatea dezbaterilor între statele membre privind noua tehnologie um, care include OMG-urile, pentru că dacă o țară va decide să respingă această tehnologie în interiorul propriilor granițe, trebuie să fim mai bine informați în legătură cu implicațiile acestora guvernul țării mele de obicei se abține uh, de a lua o decizie, dar uh, în Irlanda de Nord noi importăm cantități mari de proteină uh, care se bazează pe modificări genetice și nu știu dacă vom putea să avem o atitudine prohibitivă și pe viitor față de tehnologia genetică. Ar trebui ca dezbaterea să fie mai argumentată științific, să avem o abordare mai uh, deschisă sigur că subiectul este cât se poate de complex. A fost o dezbatere dificilă și până acum ambele părți, cei care, cea care favorizează tehnologia și cea care este împotriva ei, trebuie să aibă o atitudine mai flexibilă, mai deschisă, să ne bazăm nu pe ideologie, ci pe realitate. Iar dacă Uniunea Europeană va fi împotriva unei tehnologii pe care restul lumii o agrează, atunci din nou o să apară probleme. Deci eu cred că și fermierii trebuie să fie mai deschiși la minte să accepte această dezbatere. Iar dacă societatea după aceea va decide uh, că suntem împotriva acestei tehnologii, trebuie să avem în vedere și efectele pentru viitor. Sigur că avem preocupări în legătură cu uh, afectarea mediului, cu schimbările climatice. Dar dacă această tehnologie ne oferă soluții, nu va fi poate un remediu împotriva foametei pe planetă, dar uh, va, va ameliora situația. Trebuie să avem în vedere aceste efecte. Mulțumesc, Peter Lize este ultimul coleg care va intervine. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule comisar. Inițial nu am doresc să intervin, dar câteva din uh, intervențiile colegilor mă determină totuși să spun ceva. Uh, am participat la elaborarea directivei uh, privind această posibilitate de a opta. Uh, nu sunt uh, neapărat un dușman al tehnologiei genetice. Sunt multe exagerări care există aici, dar este nevoie de reglementări severe și eu cred că noi avem reglementări severe, pentru că aprobările se bazează pe criterii cât se poate de uh, stricte și uh, niciodată până acum în istoria Uniunii Europene nu au fost atât de mulți miniștri din partea verzilor la masa celor care au luat decizia uh, ca atunci când s-a aprobat până la urmă această directivă. Și este clar că trebuie să ne bazăm pe cei care uh, au uh, cele mai, uh, cea mai mare siguranță în acest domeniu, cea mai mare competență. În legătură cu uh, clonarea animalelor, nu poți veni cu uh, argumentul uh, protecției animalelor. De fapt, și statele membre care până acum au avut o atitudine ezitantă ar trebui să accepte aceste produse. Dacă Comisia aduce clarificări politice și uh, juridice că nu va exista nici o presiune um, uh, pentru a aplica o obligativitate aici, sigur că putem uh, saluta acest lucru nu mai există riscul de a uh, aduce pe cei care nu au suficiente argumente pentru a respinge OMG-urile și totuși o fac în fața instanței. Dar, acum, din acest punct de vedere, acest pericol nu mai există. Deci, statele membre care uh, au argumente strict ideologice, cred că nu vor mai avea câștig de cauză acum. Dacă vor fi verificate argumentele invocate, atunci uh, sigur că cineva trebuie să aibă ultimul cuvânt. Eu cred că Propunerea este simplă, pragmatică, ține seamă de realitățile politice. Dacă cineva are o atitudine foarte fermă împotriva OMG-urilor, trebuie să se gândească însă și care vor fi consecințele. Poate că odată și odată o firmă um, va face o plângere în instanță și uh, vom vedea care vor fi urmările. Domnule comisar, aveți din nou o serie întreagă de întrebări care au fost formulate și observații făcute. Propunerea este într-adevăr uimitoare. Sper că nu va fi o tendință în Uniunea Europeană de a reveni la Uh, naționalizare. Deci uh, nu uh, ne dorim o renaționalizare tocmai pentru că nu suntem în măsură să rezolvăm pe plan comunitar anumite probleme. Trebuie să știm exact care sunt propunerile favorabile pentru piața internă, pentru piața agricolă din Uniunea Europeană. O serie întreagă de vorbit autori au formulat critici la adresa EFSA. După vizita noastră la Parma, cred că ar trebui să fim precauți, să putem distinge lucrurile, să știm uh, pentru ce anume criticăm EFSA. S-a spus că acel grup de 21 de oameni de știință selectați uh, s-au declarat independenți. Deci ă, eu cred ă, că după ce s-au făcut verificările de independență, nu suntem îndreptățiți să spunem că ei ar fi dependenți. Ă, ce face EFSA pentru sănătatea publicului larg, care sunt interacțiunile inclusiv cu mediul înconjurător, vom afla în baza studiilor care urmează să fie elaborate. Sigur că așteptăm și din partea dumneavoastră uh, răspunsul, dar nu trebuie să spunem din start EFSA nu este independentă. Putem eventual să spunem că nu-mi plac rezultatele anumitor expertize, anumitor studii, dar ca principiu nu putem să aducem asemenea acuze. Am dorit să spun acest lucru. În legătură cu ceea ce a spus doamna Somar, spunea că domnul comisar trebuie să sporească reputația EFSA da. Știm că și statele membre de multe ori aduc uh, critici la adresa EFSA atunci când nu le convin rezultatele studiile, studiilor, iar trebuie să fim precauți cu asemenea critici. Dar acum aveți din nou posibilitatea să răspundeți. Well, thank you very much for... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-mi exprim uh, mulțumirile pentru toate observațiile și comentariile care au fost făcute. Le-am ascultat pe toate, le vom analiza și sperăm că vom fi în măsură să discutăm uh, o parte din chestiunile care au fost ridicate în discuție astăzi. În ceea ce privește uh, faptul că Comisia s-a spălat pe mâini de răspunderea unor astfel de decizii, trebuie să spun că uh, este până la urmă răspunderea statelor membre, dar căreia nu s-au care nu i-au făcut față niciodată. Pentru că de cele mai multe ori uh, nu au luat nicio decizie, lăsând comisia să facă acest lucru. Așadar, nu e vorba că comisia încearcă să se ascundă de răspundere, ci de a transfera răspunderea acolo unde e locul acesteia. Suntem, uh, bineînțeles, și uh, sens, dispuși să luăm în considerare anumite sensibilități care există în anumite state membre. Acum, deseori uh, e foarte greu de stabilit reguli pentru OMG-uri în cazul țărilor mici, de exemplu, alte țări uh, merg în direcția agriculturii ecologice. Acestea sunt decizii individuale și care uh, nu trebuie contrapuse intereselor industriei care dorește să aibă aceste culturi în masă. Acestea sunt realitățile cu care ne confruntăm și ceea ce spunem este să avem să dăm dovadă de sensibilitate față de aceste față de această situație. De până la urmă, competența statelor membre de a decide ce se întâmplă pe teritoriul lor. E ca un edificiu atunci când uh, construiesc un mall, uh, nu pot să stabilesc eu ca comisie dacă doresc să fac acest lucru sau nu, pentru că decizia este luată de statul membru. Aici nu discutăm chestiunea OMG-urilor, ci dreptul pe care îl acordăm statelor membre de a decide să nu cultive OMG-uri. Asta este esența propunerii cu care am venit acum. Și de aceea am vrut să sublinez acest lucru în discuția noastră. Pentru a răspunde doamnei Ayuso, Comisia va continua să ia, în, să, să ia toate deciziile de autorizare pentru AMG-uri. În al doilea rând, nu există posibilitatea de a interzice comercializarea de OMG-uri care va continua să se desfășoare pe o piață liberă. Orice țară care cultivă OMG-uri poate să le desfacă pe piețele din celelalte țări europene. Sunt de acord cu dumneavoastră și cu doamna Grostet când spuneți că nu se poate ca Europa să devină un fel de clopot uh, care este folosit pentru a ne proteja de aceste noi inovații tehnologice. Și, și eu nu vreau să fiu responsabil de așa ceva, pentru că acest lucru ar fi contrar intereselor europene, de aceea trebuie să stimulăm inovația. De aceea, însă trebuie să fim foarte conștienți de riscurile acțiunilor noastre și trebuie să consolidăm procesul de evaluare a acestor riscuri. De aceea, tot repet în alocuțiunile mele că trebuie să avem o inovație responsabilă. Pentru că trebuie enumărate și beneficiile pentru populație pentru că inovație de dragul inovației, pentru a obține pre, premiul Nobel sau profituri mai mari pentru o întreprindere, nu este inovația pe care eu o doresc. Eu vreau să văd inovații care să fie în beneficiul umanității. Și așa cum spune și doamna McGuinness, există un mare potențial, dar Trebuie să vedem care este acest potențial, care sunt riscurile și să le comparăm. Eu nu sunt nici pro, nici contra din punct de vedere ideologic, dar consider că îmi revine răspunderea de a vedea efectele pe termen lung a deciziilor pe care le luăm astăzi. Apoi s-a vorbit de incertitudine juridică. Ceea ce facem acum și de aceea am insistat asupra acestei, acestui proces de codecizie este să venim cu un temei juridic clar pentru ceea ce facem astăzi, pentru deciziile statelor membre. Astfel, va exista un temei juridic pentru a, opțiunea de a spune nu a statelor membre. Așadar, oferim oarecum un sprijin pentru statele membre uh, vis-a-vis -vis de eventuale acuze din partea OMC, Statelor Unite sau altor state terțe. De aceea consider că facem ceea ce trebuie. De ce să nu permitem uh, opțiunea de a spune nu pe bază de motive de mediu și de sănătate. Vă spusesem deja că aceste riscuri se analizează deja în cadrul procesului de autorizare de către EFSA. Acest proces de opt-out, de liberă alegere, este în urma acordării autorizației de către EFSA. De aceea nu figurează ca și motive. Dar dacă statele membre doresc să insiste asupra aspectelor de sănătate și de mediu, mai pot apela la clauza de salvgardare. Dar, vă spuneam, că examinăm clauza de salvgardare, ne adresăm din nou EFSA pentru a evalua dacă există într-adevăr un risc de mediu sau de sănătate pentru a accepta clauza de salvgardare și dacă EFSA revine și spune că nu, nu există un temei pentru această motivație, atunci statul membru trebuie să-și retragă clauza de salvgardare sau va fi acționat în justiție. De aceea, prin ceea ce facem astăzi, nu prejudicăm uh, statele membre de a apela la această argumentație, ci venim cu un proces mult mai simplu, oferindu-le posibilitatea să spună nu. <clears throat> Și mie îmi displace să citesc uh, din ziar uh, ce urmează să se um, discute mâine Împățesc și eu acest lucru uneori, în cazul, bineînțeles, a temelor dis- discutate de alți comisari. Doamna Zomer a mai ridicat un aspect în discuție și anume incapacitatea noastră de a informa consumatorii despre OMG-uri, dar eu aș extinde acest lucru și aș spune despre inovație per ansamblu. Pentru că nu e vorba doar de OMG-uri, ci de întregul proces de inovare și de aceea cred că mulți uh, actori au lipsit de la această uh, acțiune de a-și informa proprii consumatori, fie că e vorba de parlament, de întreprinderile vizate, de mass media, toată lumea, toată lumea uh, și-a pus mâinile în sân și a așteptat uh, ca alții să facă ceva și de aceea s-a creat acest vid care, în care, bineînțeles, că e ușor să alimentezi temerile. Eu nu vreau să fac niciun fel de propagandă, dar trebuie să avem, să dispunem de fac, fapte certe, trebuie cu oameni de știință să discute riscurile, trebuie să avem toate datele astfel încât, în calitate de oameni inteligenți, să luăm decizii inteligente. Asta ne trebuie, o dezbatere rațională, așa cum a fost ea cerută și de doamna McGuinness. Și aici uh, sprijin apelul dânsei spre o mai mare deschidere în, pe această temă. Mulțumesc! Da, domnule comisar Dali, vă mulțumesc și eu încă o dată pentru prezentarea noastră de astăzi. În ceea ce privește uh, aceste informații pe care le citim mai întâi din presă, acesta, aceasta este lumea modernă în care trăim astăzi. Spuneați uh, că uh, doriți să reveniți în rândurile noastre înainte de sfârșitul anului în ceea ce privește noile proceduri, cu, pentru a dezbate noile proceduri pe care ni le uh, propuneți. Vă așteptăm atunci. Reuniunea se suspendă și mâine dimineață vom uh, vota, așa că vă rog să fiți prezenți la timp. Mulțumesc!